De aceea îi rog pe toți colegii mei și pe toate colegele mele să mă ajute. Vom încerca să îmbunătățim cât este posibil propunerea Comisiei pe baza criticilor pe care le-am auzit, astfel încât să avem o propunere care să poată să fie adoptată. Cred că, în primul rând, trebuie să identificăm care sunt chestiunile politice cele mai interesante, care, importante care reies de aici, iar apoi Parlamentul trebuie să ia o poziție puternică. Prin codecizie avem această posibilitate. Acum câte ceva despre calendar. La reuniunea coordonatorilor, împreună cu secretariatul, ne-am propus ca înainte de vară să discutăm despre regulamentele cele mai importante în această comisie în iunie sau iulie în cadrul Comisiei Agri. Acest lucru înseamnă că până cel târziu la sfârșitul lunii aprilie trebuie să avem uh, rapoartele și acestea trebuie să fie deja și traduse. Nu, nu cred că până la sfârșitul lunii aprilie Consiliul va fi luat deja vreo hotărâre în această chestiune. De aceea, dacă noi vom adopta o poziție, atunci putem să mergem într-o direcție care poate să fie foarte diferită de cea a Consiliului. Am vorbit deja cu persoana responsabilă despre acest caz, o părere diferită de deci cea a Consiliului și sper că președinția Consiliului ne va prezenta un document de orientare, cel puțin să putem cu ce să, fac, să avem cu ce să facem o comparație. Să vedem dacă mergem în aceeași direcție sau nu. Mâine vom avea aici pe doamna ministru danez în rândul nostru și trebuie să vedem exact care sunt cerințele noastre. Parlamentul și Consiliul trebuie să lucreze foarte eficient, astfel încât să putem să îndreptăm acest proces în direcția potrivită, și anume să mergem cu toții în aceeași direcție. Așa că avem nevoie de opoziția Parlamentului. În primul rând vorbim despre un nou echilibru în ceea ce privește sprijinul acordat statelor membre. Chestiunea este una dificilă pentru că știm că statele membre trebuie să se implice în cofinanțare, știm care e situația dificilă a statelor membre acum. Iar dacă ne dorim să aducem un nou echilibru, atunci înseamnă că unii vor primi mai mult sprijin, alții vor primi mai puțin sprijin. Știm cam cum pot să reacționeze statele membre atunci când vor primi mai puține fonduri, dar vor trebui să acorde mai mulți bani. Și de aceea cred că este foarte importantă și poziția Comisiei în acest sens. E o problemă pe care cumva trebuie să o rezolvăm. Ce se va întâmpla cu al doilea pilon? Cu distribuirea din al doilea pilon. Comisia ne-a prezentat ceva diferit, nu a prevăzut niciun fel de distribuire în buget. Cred că aceste două chestiuni merg mână în mână și trebuie să le tratăm împreună, ca un întreg. Facem totul sperând să găsim un nou echilibru, un echilibru mai bun, fără ca statele membre să fie și mai mult împovărate. Apoi, convergența în interiorul statelor membre. Știm că în foarte multe state membre ajutoarele au un efect diferit în diferitele regiuni, iar acest lucru duce la mari probleme, la probleme care țin de nivelul național. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Convergența e un aspect foarte important și e nevoie și de un echilibru în uh, fiecare stat membru. Apoi, o altă chestiune care e pentru mine una foarte importantă și asupra căreia trebuie să cădem de acord, are de a face cu ecologizarea. Cu toții înțelegem acest lucru. Însă nu înseamnă că suntem de acord cu propunerea făcută de comisie, de comisie și anume cum trebuie să ajungem la acest obiectiv. Există și aici critici. Există aceia care spun că ecologizarea trebuie să fie un stimulent pentru fermieri, și trebuie să fie o completare, ceva pentru mediu și nu să fie ca o pediapsă, cum apare în proiectul comisiei. Obiectivul, da, trebuie să rămână, însă există idei diferite. Ne vom mai întâlni cu experți să discutăm concret această problemă și trebuie să ajungem la un compromis care să mulțumească pe toată lumea. O altă chestiune foarte importantă are de-a face cu definiția în ceea ce privește fermierii activi. Știm că pacul trebuie să fie mai bine orientat spre cei care au nevoie de el și anume tocmai spre fermierii profesioniști. Apoi am observat că o comisie a semnalat niște probleme care există în partea practică, care trebuie să fie mai bine reglementate. Apoi, plățile asociate legate de plățile directe. Există aici o problemă în ceea ce privește activitățile fermierilor. E nevoie de, de flexibilitate între piloni, apoi plafonarea plăților e și ea foarte importantă. Eu cred că Comisia a venit cu o propunere inteligentă în ceea ce privește plafonarea. Plafonarea să fie un fel de finanțare a inovației adică plafonarea ar putea să ducă la niște probleme în ceea ce privește inovația, dar noi credem în inovație și ne dorim să aibă loc, iar dacă acest mecanism este cel potrivit, atunci trebuie să găsim altul sau altele. Există multe detalii care trebuie discutate, probabil și chestiuni mai puțin importante care țin de detaliu, dar cu siguranță toate acestea vor duce la un număr mare de amendamente. Apoi va fi nevoie și de un consens în ceea ce privește poziția noastră. Însă cred că în primul rând trebuie să ne axăm pe cele 5 sau 6 chestiuni importante din punct de vedere politic, astfel încât Parlamentul European să aibă o poziție puternică. Vă stau la dispoziție, vă voi asculta și vă voi sprijini cu plăcere, astfel încât să putem să găsim o soluție împreună. Avem nevoie de o majoritate cât de bună și trebuie să vedem cum stăm noi față de poziția Consiliului și dacă Comisia va putea să accepte sau nu propunerile noastre. Cred că e important. Da, fiecare are părerea sa, însă și eu am părerile mele, însă acum vreau să aud reacțiile dumneavoastră. Îmi voi nota intervențiile dumneavoastră și apoi vom discuta în detaliu. Mulțumesc, domnule președinte naturalmente, assim como aos vice-presidentes, pela sua reeleição. Domnule președinte, aș mai dori și să vă felicit și pe dumneavoastră, cât și pe vicepreședinți, pentru realegerea dumneavoastră și alegerea celorlalți. Sunt sigur că veți face o treabă foarte bună. Mulțumesc! Buon lavoro, adesso iniziamo il dibattito e quindi pregherei... Da, într-adevăr, ați făcut o treabă excelentă. Vă mulțumesc pentru acest efort de colaborare și uh, am să vă rog ca împreună cu colegii să încercați să vă încadrați în calendar, să respectăm orarul de lucru. Dau mai întâi cuvântul primului vicepreședinte. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să vă adresez felicitări domnule Capola Santos, și cred că vom uh, lucra foarte bine împreună. Vreau să vă întreb uh, un lucru. Vreau să știu dacă în viitor v-ați gândit să recurgeți și la o analiză a experților cu privire la plățile directe, mai ales pentru a vedea dacă ele respectă prevederile tratatului au apărut câteva dubii în legătură cu uh, secțiunea ce ține de ecologizare. Până acum, uh, în tratat, protecția mediului sau ecologizarea nu e menționată ca un obiectiv al PAC. Deci nu este definită în prevederile din tratat care ne lămuresc uh, asupra obiectivelor PAC. Dacă ne uităm la prevederi, sigur nu intru în detalii, dar dacă ne uităm acolo la obiective, ele diferă. Vă mai spun o dată, ecologizarea lipsește din dispozițiile tratatului. Același lucru este valabil și pentru distribuirea plăților între statele membre. La articolul 18 din tratat citim că se interzice în mod explicit discriminarea oricui în funcție de sau pe baza naționalității. E bine, asta înseamnă că plățile nu ar depinde de criterii obiective, ci de naționalitatea fermierilor. Asta înseamnă să renunțăm la criteriile istorice, ceea ce nu corespunde cu articolul citat din tratat. La 39 găsim prevederi referitoare la criteriile pe baza cărora s-ar putea determina um, recurgerea la plățile din PAC. Și aici se vorbește de diferențe regionale, iar la articolul 40, care interzice orice fel de discriminare a producătorilor din Uniunea Europeană și, după părerea mea, niște niveluri diferite de plăți directe reprezintă o discriminare ceea ce ar trebui să fie revizuit juridic, pentru că n-am vrea să trimitem, uh, să ajungem în situația în care Curtea Europeană de Justiție ne trimite acest text înapoi. Ce părere are raportorul? Mulțumesc, Martin. Martin Ausling și apoi doamna McGuinness. Uh, da, și din partea noastră felicitări noului, noii președinții sau vechi, depinde de caz. Mă așteptam ca domnul raportor să vină cu propria sa poziție și propriile idei astăzi aici. În principiu, da, trebuie să spunem că, într-adevăr, există critici foarte multe cu privire la această propunere și, și Parlamentul a, are foarte multe critici de adus. Așa că nu ar trebui să așteptăm foarte mult până să venim cu poziția noastră. Din păcate, mi se pare că domnul raportor nu a reușit să facă acest lucru astăzi. Miniștrii nu sunt cei care pot să vină cu o propunere, pentru că ei discută despre distribuirea mijloacelor. Acest lucru nu ne uimește. Și tocmai de aceea Parlamentul este cel care trebuie să vină cu niște propuneri concrete. S-a vorbit în primul rând despre distribuirea între statele membre. Propunerile care există pentru acest punct sunt deocamdată insuficiente. Cred că trebuie să existe o echitate mai bună a distribuirii în Uniunea, Euro- în Uniunea Europeană. Cred că situația de până acum nu poate să continue. Parlamentul European răspunde de toată Europa și trebuie să aducem un echilibru între statele Uniunii. Apoi, dacă al doilea pilon este într-adevăr cel potrivit, se spune că statele noi au parte de mai multe mijloace prin acest uh, doi pilon, de, da, al doilea pilon, dar după aceea există și alte probleme legate de cofinanțare aici. Așa că e neapărat nevoie de un echilibru la nivel european. În ceea ce privește ecologizarea acum, Cred că propunerea Comisiei conține puncte pe care trebuie să le discutăm, însă nu văd de ce nu putem să spunem pur și simplu că putem lăsa totul la nivel voluntar. L-am înțeles pe, domnului, pe domnul raportor, ne-a spus că putem să-i punem întrebări, însă ecologizarea nu trebuie să fie un obiectiv. Ecologizarea trebuie să conțină niște obiective obligatorii în Uniunea Europeană. Trebuie să ne gândăm la strategie, vorbim de elemente centrale ale politicii politicii europene de mediu. Trebuie să facem ceva pentru climă și de aceea e nevoie de aceste elemente de ecologizare. Un al treilea punct, da, nu ne place această propunere în ceea ce privește, de exemplu, producția de fructe și să venim pur și simplu cu un procent acolo care trebuie obținut. Direcția este una bună, apoi în ceea ce privește cele 7% din teren care trebuie să fie păstrate pentru ecologizare, aici și aici lucrurile trebuie să fie mai concrete. Despre ce fel de măsuri vorbim, despre ce fel de teren, teren de pe câmpuri, teren care conține apă și așa mai departe. Și despre aceste aspecte trebuie să discutăm. Apoi, ce e un fermier? Da, mi se pare important că este discutată și această temă, pentru că distribuirea plăților trebuie să se îndrepte spre adresa corectă. Și există în acest sens probleme. Există, există anumite companii pentru care bunsurile prevăzute nu sunt cele bune. E o problemă care trebuie discutată, însă trebuie să fim atenți și la birocrație. Apoi, plafonarea. S-a spus totdeauna că se pornește la, la 150 de mii, se ajunge la 300 de mii și că aceste, această sumă nu e potrivită pentru majoritatea fermierilor din Uniunea Europeană. În Germania probabil ar fi afectate 5-12 ferme, mai mult nu. Restul nu s-ar um, înscrie în acești parametri, așa că e nevoie de un alt fel de, de plafonare. Probabil undeva sub 100 de mii, trebuie să vedem exact ce s-ar întâmpla. pentru că o sumă de 300.000 de euro se adresează mai degrabă unor ferme foarte mari și nu celor mici, deci lipsește și aici un echilibru. Iar apoi, ce lipsește? Am discutat și la ultima reuniune. În întreaga propunere nu, nu găsim nimic despre o strategie europeană. O strategie în ceea ce privete proteinele în Uniunea Europeană e cea care lipsește. Cred că în acest sens ne așteptăm la mai multe. Am văzut până unde merge propunerea în acest punct, însă chestiunea legată de proteine e foarte importantă pentru viitoarea reformă. Mulțumesc! McGuinness. Mulțumim, Mary McGuinness, după care Elizabeth Yeagle. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Capula Santos, pentru prezentare. Eu uh, sunt uh, de acord cu comentariile referitoare la cât de greu este să vii cu o propunere efectiv alternativă, dar chiar dacă este greu, cred că noi aici în Parlament uh, cu asta ne ocupăm, asta ne sarcina și trebuie să găsim acele domenii cheie în care vrem să introducem schimbare. Sigur că um, ar fi o greșeală să ne lăsăm împotmoliți în detaliile acestei dezbateri. Poate că ar fi bine să identificăm vreo șase uh, domenii cheie în acest dosar la care să ne aducem o contribuție. Timpul e scurt, așa că le trec rapid în revistă. Mai întâi, ecologizarea. În mesajul nostru inițial către Comisia Europeană Parlamentul a exprimat câteva idei foarte bune cu privire la ecologizare și mă întristează să văd că Comisia a îngustat definiția ecologizării la trei obiective specifice. Așa că aici va trebui să aducem amendamente pentru a încerca să includem ceea ce doream inițial să fie în definiție. Poate că îi va fi greu comisiei atunci când va face controlele și inspecțiile, dar cred că vom putea ajuta Comisia venind cu câteva idei ce permit inovația, permit uh, mai multe lucruri în legătură cu apa, de exemplu, lucruri care pot fi relevante pentru anumite state membre. Noi uh, sprijinim acest concept, însă într-o viziune mai largă decât cea din propunere. Am vorbit și cu colegii în acest sens și cred că vom putea să venim cu o propunere mai bună. La ecologizare avem un procent de 30%. Unii colegi consideră că e prea mult, alții că e prea puțin și asta trebuie dezbătut. Totuși, trebuie să înțelegem că avem o parte din plățile directe care este legată de impactul asupra mediului, iar noi trebuie să stabilim la ce nivel să fie. Cât privește actele delegate legate de ecologizare am uh, niște rezerve și uh, comisia ar trebui să lucreze mai mult cu noi pentru a ne explica cât mai bine care ar fi consecințele actelor delegate, așa cum uh, sunt văzute ele în propunere. Deci avem nevoie de analize de impact mai largă. Și acum niște chestiuni mai largi. Bugetul și alocările către statele membre. Acestea sunt foarte sensibile din punct de vedere politic și la Consiliu și în Parlament. Într-o lume ideală, sigur, am spori bugetul și așa toată lumea ar putea să obțină un nivel mai bun. Dar în lumea reală, noi redistribuim o sumă mică de bani la mai multe state membre și vrem să fim corecți. Dar uh, nic- nicăieri n-am spus egal și imediat. Și știu că statele membre sunt îngrijorate de inegalități, așa cum s-a spus mai devreme. Aici nu știm care va fi uh, dimensiunea exactă a bugetului, însă va trebui să fim foarte sensibili la dificultățile cu care se confruntă colegii noștri din comisie și să recunoaștem două lucruri. Mai întâi că noi vrem să facem o distribuție echitabilă, dar asta înseamnă consecințe uriașe pentru unele state chiar negative și n-ar fi acceptabil din punct de vedere politic să permitem așa ceva. Deci asta e o premiză. Știu că țările baltice și noile state membre au avut uh, discuții amănunțite și au exprimat îngrijorările, dar i-am auzit și pe cei din vechile state membre, vechile state membre care sunt preocupați de distribuirea către noile state membre. Trebuie să ținem cont și de preocupările lor. Uh, Um, nu știm dacă în bugetul total va fi inclus pilonul 1 sau și pilonul 2 și ce vom face cu finanțarea regională. Cam acestea sunt uh, unele dintre dificultățile cu care trebuie să ne confruntăm în comisia noastră pentru a găsi un acord cu privire la alocările între statele membre. O altă dificultate constă în realocarea de fonduri între fermierii din statele membre. Aici uh, trebuie să știm că uh, statele membre se găsesc în etape diferite în care ele se îndepărtează de plățile regionale. Acceptăm calendarul? Mie mi se pare că schimbarea este mult prea rapidă pentru unele state membre și ar trebui să permitem un grad de flexibilitate ca să nu perturbăm producția și agricultura în statul membru în același timp însă permițând ca schimbarea să se producă. Aceasta e dificultatea cu care ne confruntăm. După părerea mea, aceasta este reforma cea mai complexă pe care am avut-o de făcut și pe care o are de făcut un politician, deoarece nivelurile de plăți și circumstanțele fiecăruia diferă foarte mult. De aceea trebuie să recunoaștem diferențele și pe baza lor să încercăm să găsim o soluție. Am o întrebare putem trece la acea valoare uniformă până în anul 2019? Mie mi se pare că timpul este prea scurt până atunci și nu este realist un asemenea termen, nu este posibil. O altă întrebare, poate nu cu răspuns pentru astăzi, care este viziunea comisiei și de ce a ales să lege plățile de suprafață uh, pe termen lung? Iată că sărbătorim astăzi 50 de ani de la înființarea PAC și dacă citim uh, studiile, cercetările care se referă la legarea plății de suprafață direct, ele arată că acesta nu este modul ideal de a sprijini agricultura. Trebuie să fim conștienți de implicațiile pe termen lung ale oricărei modificări în acest sens. Cât privește definiția fermierului activ, comisia a fost foarte clară. Comisia crede că e necesară această definiție din cauza preocupărilor semnalate de Curtea de Conturi. Noi am dori să vedem că se folosește o definiție mai accesibilă pentru fermieri cât și pentru statele membre. Poate pentru fermieri nu este atât de important, ei știu că sunt activi, însă definiția juridică este crucială pentru că de ea depinde dacă e ușor să facem aplicarea sau nu. Am încercat să văd cum am putea să o modificăm și mie mi se pare că am putea sugera ca statele membre să fie cele care decid ce înseamnă un fermier activ. Știu însă că pentru Curtea de Conturi și pentru Comisie acest lucru ar fi dificil de acceptat. Avem nevoie de o definiție, însă problema este că fiecare agricultor consideră că el e mult mai activ decât vecinii lui. Ei, dacă nu venim cu ceva mai bun decât definiția pe care o avem acum, nu cred că ar fi bine să rămânem la această definiție, deci. Plafonarea, stimați colegi, nu include ecologizarea. Ecologizarea este exceptată de la plafoane, ceea ce e un aspect interesant. Nu am nicio părere anumită cu privire la plafonare. Uh, unii colegi știu, din cauza structurii din statul lor membru, au uh, o problemă în legătură cu plafonarea, de aceea ar trebui să găsim un compromis în legătură cu această propunere. Pentru unele state membre știu că nu e o problemă. Stabilirea drepturilor. Aici uh, discuția uh, se referă la anul 2014 și 2011. Parlamentul ar trebui să vină cu o metodă mult mai uh, accesibilă agricultorilor, prin care stabilirea drepturilor să nu ducă la reacții nenecesare în piață. Asta pentru achiziția și um, arendarea de terenuri. Dar avem nevoie, într-adevăr, de o actualizare și poate Comisia ar găsi metode prin care să se facă această flexibilizare, dar în același timp să ne atingem și scopul și să mergem în direcția cea bună. Cât privește tinerii fermieri, să avem o abordare pragmatică și să nu ne limităm doar la vorbe, cu toții doresc să-i sprijine pe tinerii fermieri, așa cum sprijinim rolul femeilor în politică, însă faptele sunt cele care vor conta. Eu sprijin Comisia în acest sens și cred totuși că trebuie să recunoaștem că suma pe care o dăm pentru tinerii fermieri este aproape irelevantă. Ea nu contează practic. Dacă vrem ca suma să conteze, va trebui să permitem statelor membre să facă mai multe pentru tinerii fermieri. Ei reprezintă în mod categoric viitorul nostru și trebuie să-i sprijinim. Mai avem, mai avem și câteva observații foarte mărunte, dar le las pentru altă dată pentru că nu, nu cred că ne rămâne timp. Mai spun doar că în ce privește um, schema pentru agricultura la scară mică, trebuie să fim foarte atenți nu știm câte state membre vor dori să o aplice și nu știm care vor fi implicațiile unei astfel de scheme. Și avem de asemenea problemă, probleme legătură cu legătura cu planul 2. Cât privește plățile directe, cred că acestea sunt extrem de sensibile pentru fermierii din toate statele membre. Singura întrebare pe care o vor pune va fi cum mă va afecta pe mine, în ce măsură îmi vor crește sau scădea plățile directe. Și nu știm care va fi impactul regional, dar trebuie să le spunem fermierilor că orice facem uh, nu vom uh, provoca o modificare drastică și bruscă în rău pentru ei. Va trebui să le explicăm că încercăm să introducem un regim nou care este planificat foarte bine. Chiar dacă reușim să ne atingem toate obiectivele, să introducem toate amendamentele, să negociem, să stabilim uh, ca până la 1 ianuarie 2014 noul sistem să intre în vigoare, timpul este mult prea scurt și s-ar putea să nu fie fezabil. Uh, mulțumesc raportorului pentru cooperare și sper să țină cont de observațiile mele. Sper să putem uh, lămuri aceste probleme pe care le-am uh, ridicat și aștept să aud și celelalte păreri ale colegilor. Mulțumesc! Grazie Mairad, un intervento molto articolato, ti ringrazio molto. Adesso, Mulțumim foarte mult pentru această intervenție frase structurată și acum are cuvântul doamna Elisabeth Iegăle și apoi domnul Joe Linen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând și eu vă țin să vă felicit pentru realegerea dumneavoastră. Cred că cu toții ne putem bucura de o colaborare foarte bună. Acest prim raport privind plățile directe ne arată care e problematica. Îi mulțumesc domnului raportor Capula Santos pentru cuvintele pe care le-a spus astăzi și știm că aceste vorbe se vor concretiza și vor armea urmări. Acest lucru se va întâmpla în viitorul apropiat și cu siguranță vom putea să discutăm aceste idei și aceste gânduri. Acum, după toate cele auzite, vreau să vorbesc despre două puncte pe care care eu le consider foarte controversate. Dacă nu, la sfârșit va trebui să găsim o soluție. Însă trebuie să ne gândim că noi, Comisia Agri, nu suntem buricul Parlamentului, buricul Pământului. Mai există încă șase alte comisii care participă la acest raport, așa că trebuie să ne înțelegem unii cu alții, prima dată între noi în comisia noastră și apoi să găsim niște soluții împreună cu ceilalți, pentru că dacă nu, la sfârșit nu vom fi atât de victorioși. Acesta a fost primul punct. Apoi Apoi al doilea punct, plățile directe și această dezbatere. Cred că ne arată fiecăruia dintre noi care sunt discuțiile și în statele membre cu fermierii și cu cetățenii. Aceste discuții sunt cele care vin cu soluții și ne spun care vor fi consecințele din bugetul Uniunii Europene trebuie să ne gândim cum mergem mai departe și trebuie să vedem câtă valoare punem din buget pe partea de agricultură. Avem nevoie de niște propuneri foarte bune, astfel încât să nu fie victorioși ceilalți. Deci trebuie să venim cu o propunere care să fie acceptabilă atât de Parlament cât și de statele membre. Apoi, eu observ că există două lucruri foarte problematice. În primul rând, fermierul activ. Cu toții ne-am dorit să existe o mai bună formulare, o definire mai bună a fermierului activ. Ce înseamnă acesta? Cele propuse de comisie până acum ne duc la niște interpretări foarte diferite ale termenului. Și probabil că ceea ce avem până acum nu ne ajută cu nimic. Noi nu ne dorim ca marile companii agricole să intervină și to- toate acestea să poată să facă apel la cele mai multe ajutoare. Noi trebuie să avem grijă să fim atenți că acei fermieri care trăiesc din agricultură sunt cei care pot să fie ajutați și ei trebuie să fie luați în considerare. Apoi, ultimul punct, ecologizarea. Am spus de la început că accept 100% propunerea în ceea ce privește obligativitatea ecologizării în primul pilon. În al doilea pilon nu se poate ajunge la o implementare în întreaga Europa. E nevoie de acceptanță în acest sens. Nu trebuie să ne facem niciun fel de iluzie. Trebuie să vedem cum se va organiza această problemă. Iar apoi fermele ecologice care trebuie să primească în continuare mijloacele pe care le-au primit până acum, fără controle, e ceva ce nu pot să accept, nu am putut și nici nu vreau să accept așa ceva. Cred că nu trebuie să existe niciun fel de discriminare și fermierii convenționali se țin de un cod de conduită. Și trebuie să ținem cont de acestea în comisia noastră mereu. Mulțumesc, domnule președinte. Grazie, Elisabeth. Grazie anche delle tue parole. George Lyon e poi Mulțumesc, domnul Lyon. Uh, <clears throat> thank you, uh, President. Could I... Mulțumesc, domnule președinte, și eu, ca și colegii mei, Doresc să vă felicit pentru realegere și să-i felicit și pe colegii aleși în funcțiile de vicepreședinți. Am să fiu destul de succint și am să mă refer la chestiuni care mi se par importante. Ca și alții, eu susțin cadrul uh, propus de comisie în legătură cu reforma politicii agricole comune. sugestiile din cele două rapoarte se aseamănă cu rezoluții care au mai fost adoptate de Parlament pe același subiect, de exemplu raportul domnului Des ă, și un raport pe care chiar eu am avut norocul de a-l redacta. Așadar, vă spuneam că în legătură cu cadrul sunt de acord, sigur că la detalii mai este de lucrat trebuie să vedem cum arată noua politică agricolă comună, pentru că nu știm acest lucru. Comisia rezervă foarte multe pentru actele delegate și actele de implementare și e foarte greu să ne dăm seama cum va funcționa totul în practică. Cred că primul obiectiv al Parlamentului trebuie să fie să obțină mai multe detalii de la Comisie despre ce crede, ce în ce mod va utiliza aceste instrumente și ce înseamnă ele și cum vor influența uh, propunerile referitoare la PAC. Asta în primul rând. În al doilea rând, cred că trebuie să obținem un uh, aviz juridic și să aflăm ce rol joacă comisia noastră exact în legătură cu distribuirea plăților între statele membre. Este un subiect cheie, prioritar în orice discuție avem în dezbaterea pe care o avem cu comisarul și cu cabinetul său, eu sunt raportor din umbră și membrii cabinetului ne-au spus limpede că singurul mod legal în care să putem influența alocarea plăților uh, este conținut în anexă, pentru că noua redistribuire uh, Noua formulă de redistribuire face parte din cadrul financiar multianual, nu din noile propuneri privind PAC. Mecanismul pe care îl avem noi este să, utiliz- să modificăm cifrele din această anexă. Pentru că uh, Altfel, nu vor putea fi nici dezbătute, nici votate la comisia noastră. Deci, i-aș sugera raportorului nostru să obțină un aviz juridic cu privire la uh, competențele acestei comisii și uh, ale acestui Parlament în legătură cu distribuirea plăților spre statele membre, pentru că mi se pare că avem competențe foarte reduse. Iar uh, în legătură cu documentul privind cadrul financiar multianual avem nevoie de claritate și trebuie să evităm uh, să facem eforturi politice în van. Dacă uh, e clar că decizia se va lua în cadrul financiar multianual. Trebuie să obținem un răspuns clar, da sau nu. Pentru că uh, acest lucru este important pentru influența pe care o putem avea noi în dezbatere. Trebuie să uh, fie clar pentru raportorul nostru și pentru președintele nostru că este nevoie ca ei împreună să ceară consiliere din partea serviciilor juridice ale Parlamentului. Dacă îmi permiteți să trec la alte subiecte cheie, în ceea ce privește plățile directe de bază, am o oarecare preocupare în legătură cu perioada de adaptare. Nu știu dacă până în 2019 statele membre vor avea timp să facă aceste adaptări și se folosește 2011 ca an de referință. Acesta fiind un fel de uh, cheie de aur care să-ți dea acces la noul regim și cei care nu au activat în anul 2011 sunt excluși. Dar mă întreb, cum vor intra alții în noul sistem dacă nu au avut norocul sau ghinionul uh, de a-și fi făcut cererea în 2011, cum mai au acces la fonduri? Nu am primit un răspuns clar de la domnul comisar în acest sens și ar trebui să încercăm să-l obținem pentru că acest an de referință 2011 mi se pare cam bizar să fie unic, unicul an de referință care să permită accesul la noul sistem. Mai sunt alte chestiuni importante, de exemplu limitarea și apoi uh, agricultura activă. Nu știu cum poate un agricultor activ să uh, demonstreze în 15 martie, când a făcut cererea, că uh, uh, venitul său nu reprezintă mai mult de 5% din venitul total agricol din Uniunea Europeană, pentru că acest lucru nu se poate face decât 2 uh, ani mai târziu. În ceea ce privește complexitatea uh, mi se pare că această măsură este una extrem de uh, gravă și de serioasă. Vedem câtă uh, complexitate este indusă de ecologizare. Ce, după aceea se mai adaugă și întrebări despre munca la fermă, despre unitățile de muncă, dacă acestea diferă de la un stat la altul. Trebuie să fie uh, produse niște registre prezentate comisiei. Complexitatea este foarte mare și aplicarea va fi de asemenea foarte complicată pentru statele membre. Cred că sunt uh, măsuri foarte importante. În legătură cu ecologizarea sunt de acord cu ce au spus cei câțiva membri care au luat cuvântul. Nu există suficientă flexibilitate pentru a se reflecta necesitățile fiecărui stat membru. Măsurile de ecologizare mi se pare că au fost făcute uh, Uh, fără să se adapteze la realitățile din fiecare stat și cred în orice caz că ar trebui să fie obligatoriu ca statele membre să ofere posibilitatea agricultorilor de a opta pentru aceste măsuri, iar agricultorii să poată alege dacă le aplică sau nu. Pentru că altfel uh, va fi vorba doar de un nivel suplimentar de ecocondiționalitate peste cel existent. În legătură cu tinerii agricultori, eu susțin acest principiu. În ceea ce privește uh, celelalte propuneri, cred că sunt foarte bune și uh, cred că trebuie să implementăm toate aceste măsuri. Domnule președinte, cred că putem obține un răspuns pozitiv uh, de la raportor. Trebuie să obținem o siguranță juridică în legătură cu redistribuirea plăților directe. Trebuie să, uh, să rezolvăm toate aceste puncte cheie din reforma politicii agricole comune. Mulțumesc, George! Îi dau imediat cuvântul doamnei Costinger. Uh, voiam să-ți spun că uh, nu există niciun fel de restricție oficial. Noi putem să modificăm și tabelele financiare, însă trebuie să o facem în baza unui vot. Dacă cerem o modificare, trebuie susținută prin vot, ceea ce poate fi problematic și pentru noi și pentru un Consiliu. Deci trebuie să fim prudenți, însă formal, Parlamentul poate să modifice toate punctele din propunerea Comisiei, inclusiv tabelele financiare. Însă trebuie ca acest lucru să fie susținut prin vot. Doamna Köstinger. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc și domnului raportor pentru această primă privire asupra chestiunilor. Sunt de părere cu domnul raportor că da, există foarte multe critici despre care trebuie să discutăm. Cred că această comisie trebuie și va face tot ceea ce poate pentru a veni cu niște propuneri și alternative concrete care să poată să asigure viitorul agriculturii în Europa. Sunt complet de acord că măsurile de ecologizare și anume ecologizarea așa cum este propusă ea de uh, comisie nu e tocmai cea mai bună, trebuie să ținem cont de viitor și e nevoie să găsim o acceptanță în cadrul bugetului. Trebuie să fie asigurate și plățile directe. După părerea mea, această, aceste șapte procente de suprafață pentru ecologizare mm, nu este foarte bună. Există și propunerea de 10% pentru teren de compensare. Nu e foarte clar care sunt aceste terenuri pentru viitor care vor trebui, pe care va trebui să nu se mai facă agricultură Cred că situația nu este foarte clară și nu e calea de urmat. Și eu cred că aici se contravine tocmai obiectivului uh, PAC. Cred că e experiența pe care au cunoscut-o și mulți dintre colegii mei în ultimele luni. Vorbim de o discuție foarte emoțională cu fermierii, care o mare parte dintre ei nu pot să înțeleagă de unde vine acest proiect atât de mare din terenurile lor pe care nu vor mai putea să practice agricultura. Trebuie să ține cont de faptul că în ultimii ani s-a făcut tot ce se putea astfel încât să se digitalizeze fiecare teren agricol, să apară pe hartă, iar acum toate acestea vor fi în zadar. Cred că foarte mulți vor da din cap și trebuie să mă întreb ce se va, cum va putea fi crescută acceptanța în ceea ce privește noul pact. Apoi trebuie să mai spun și următoarele. Dacă într-adevăr vrem să procedăm așa, atunci în viitor va, va interveni și următoarea discuție. De ce să primească fermierii bani pentru niște terenuri care, pe care nu pot să practice agricultura, terenuri care se vor sălbătici până la urmă. Așa că trebuie să ne pregătim pentru asemenea dezbatere socială. Sunt de acord cu colegul Heusling într-un anumit punct și anume avem un raport în ceea ce privește plantele proteice în Uniunea Europeană și acum vorbim despre aceste terenuri care trebuie să fie lăsate la o parte. Am fost de acord cu acestea. Europa trebuie să se gândească foarte bine cum putem închide acest vid în ceea ce privește plantele proteice în Europa. Da, e nevoie de un catalog de criterii care trebuie să existe și trebuie să se țină cont de diferențele care există între statele membre. Am urmărit presa în ultimele zile, sunt sigură că și colegii mei le cunosc. Știm ce a spus Curtea Europeană de Justiție, care acum critică foarte puternic propunerea Comisiei. Cred că nu putem ajunge la obiectivele PAC prin intermediul propunerii actuale. Aceste propuneri nu fac decât să aducă o și mai mare povară birocratică și acest lucru îl vedem și îl văd și eu pentru că mă ocup de mult de PAC. Vorbim de controle sporite și de o birocrație sporită în urma acestor propunere. În săptămâna verde, comisarul a vorbit despre faptul că statele membre sunt cele care creează această birocrație și că ele trebuie și să o îndepărteze. Nu, eu cred că trebuie să fim realiști, trebuie să fim să fim onești, să spunem care sunt statele membre care au cel mai mic proces de, procent de eroare. Până la urmă, întrebarea e ce ne dorim noi? Un sistem absolut corect, un sistem care să fie controlat de la început până la sfârșit? Nu cred că lucrurile pot să stea atât de simplu. Sunt de acord că cei doi piloni ai PAC trebuie să fie văzuți împreună, că nu putem avea discuții separate pe fiecare dintre acești piloni. Dezvoltarea regională e un element central pentru multe dintre statele membre în ceea ce privește PAC. Sper că voi primi un răspuns uh, în curând și la următoarea întrebare, ce se va întâmpla cu statele membre care au avut în anul trecut niște programe foarte bune în ceea ce privește mediul, care s-au bucurat de o acceptanță foarte mare, atât în cadrul fermierilor, cât și al organizațiilor de fermieri. Și m-ar interesa să știu cum vor arăta fondurile pentru asemenea programe pentru că există o amenințare de a tăia o parte din fonduri. Cred că acest lucru ar fi un semn foarte prost pe care l-am putea da fermierilor noștri. Dacă dintr-o dată niște, niște programe de succes sunt acum afectate printr-o reformă. Așa că trebuie să căutăm niște alternative pentru că programele ecologice din statele membre care au succes trebuie să rămână niște programe de succes în continuare. Niște sisteme de stimulare sunt și sunt foarte importante. Cel puțin în statul meu mem membru există o acceptanță de 90% pentru fermieri care se implică pe bază voluntară în programe de ecologizare. Da, se tot vorbește despre acceptanță, trebuie să ne bucurăm de acceptanță din partea consumatorilor și uh, plătitorilor de impozite. Însă e foarte important să construim acceptanță din partea fermierilor europeni, pentru că ei sunt cei care asigură aliment, alimentele în Uniunea Europeană. Cred că tocmai această comisie este cea care trebuie să facă tot ce îi stă în putere, astfel încât să se adreseze acelor oameni față de care suntem răspunzători. Mulțumesc! Grazie, onorevole. Mulțumesc, doamnă Costinger. Domnul Rubix și apoi domnul Silvestri. Paldies, priekšsēdētāji. Es pievienojums ļoti daudzam, kas tika teiks no... Mulțumesc pot să spun că sunt de acord cu colegii mei în foarte multe puncte. Însă alegătorii mei din Letonia au o problemă și anume cu plățile directe. În 2005 Letonia a aderat la Uniunea Europeană. Atunci a avut loc o cădere în agricultură. Mai existau doar 40% din ceea ce exista înainte, pe vremea sovietică, în Letonia. Lucrurile au început să stea toate pro foarte prost și asta din cauza criteriilor istorice. Acum primim 35% din media europeană. Acum câțiva ani, a existat programul PAC 20, acesta a fost uh, început în Letonia, iar cetățenii credeau că acum se va renunța la criteriul istoric și se vor introduce noi criterii. Am discutat această chestiune în această comisie și în alte foruri timp de doi ani. La nivel de discuție, totul merge foarte bine. Însă, când ajungem la cifre concrete, totul rămâne așa cum a fost. Și eu nu pot să-i fac să înțeleagă pe cetățenii mei din Latonia acest lucru. În anul 2020 vor exista în continuare state care vor primi doar 20 doar 25% din media europeană iar altele vor primi 300%. Lucrurile nu pot să stea așa. Cetățenii mei doresc ca eu să fac ceva. Ei nu cred că situația poate să fie în continuare așa. Au impresia că există aici organizații de lobby care plătesc și astfel reușesc să obțină condiții mai bune pentru ei. Așa că acum și fermierile ton ar trebui să le plătească acest ceva acestor lobiști, astfel încât să se bucure și ei de condiții mai bune. Și atunci reiese următoarea întrebare. Ce facem noi aici, ca europarlamentari? Nu pot să existe aici niciun fel de organizații de lobby. Există comisii, există grupuri de lucru. Doar prin aceste feluri de organizare a muncii putem noi să influențăm ceea ce se întâmplă. Și cetățenii trebuie să ne creadă că, într-adevăr, lucrurile stau așa. Nu putem să ne folosim doar de discursuri în care spunem că nu avem bani și așa mai departe. Dacă unora le luăm, altora le oferim, ei bine, aceasta nu e o soluție. Trebuie să privim mijloacele în totalitatea lor și trebuie să vedem fiecare cu cât a contribuit. Și știu că la început s-a spus că da, trebuie să existe o adevărată specificitate, un, adev- un echilibru în ceea ce privește plățile însă acesta trebuie să fie la un minim de 80% și un maxim de 120%. Probabil că nu le convine multora această situație, însă e foarte importantă pentru statele baltice și importantă și pentru Polonia. Dacă nu, vom avea următoarea impresie că puterea Parlamentului de fapt stă în mâinile altor grupuri cât mai putem continua să avem această discuție. Eu cred că discutăm deja despre același lucru timp de, timp de 2 ani, iar situația nu s-a schimbat deloc. Vă rog să țineți cont de aceste amănunte. Trebuie să ținem cont de statele mici și de micii fermieri care, trebuie să fie, care nu trebuie să fie neîndreptățiți. Barroso a spus la ultima sesiune plenară că vom fi puternici doar atunci când vom reuși să ne gândim la toți ca la un întreg și nu la fiecare în parte. Mulțumesc! Bine, grazie, onorevole Rubix. Mulțumesc, domnule Rubix, Sergio Silvestris și apoi vicepreședintele Bove. Mulțumesc, domnule președinte, și eh, felicitări pentru realegerea binemeritată. Vă mulțumesc că m-ați invitat uh, deja la dineul de diseară la care veți sărbători această realegere. Cred că va fi pe bază de produse italienești și uh, mă link pe buze deja. Domnule Silvestri, mă bucur că le-ați spus tuturor colegilor, spune președintele. Doresc să mulțumesc și raportorului pentru introducere. Domnul raportor a insistat asupra multor aspecte, mai ales asupra unui aspect care ne interesează pe toți. Elementele critice și uh, propunerile care trebuie modificate, care nu mai sunt numeroase. Înțeleg că acum rolul nostru este să facem propuneri concrete utilizând la maximum competențele pe dobândite prin tratatul de la Lisabona. În legătură cu plățile directe, domnul Capula Santos ne-a spus clar că întotdeauna e greu să pierzi și tendința atunci când pierzi este să protestezi. Însă trebuie să ne dăm seama că un teritoriu întreg riscă acum să sufere pierderi. Și nu va fi vorba de proteste individuale, ci de proteste generale. 325 de euro la hectar pentru plățile directe, atât plățile directe cât și uh, ecologizarea, apoi mai sunt uh, tinerii agricultori, plățile cuplate și există regiuni unde avem doar măsline și roșii, iar plata acum este de 1000 de euro pentru măsline și 1000 pentru roșii. De la 1000 sau 2000 la 325 uh, vă dați seama ce înseamnă. E vorba aici de o activitate ancestrală care s-a desfășurat timp de multe secole pe uh, teritoriile respective și care nu va mai avea forță să continue. Nu este o problemă ce va lovi doar câteva exploatații agricole. Se pune problema prezenței umane pe aceste teritorii. Sunt teritorii care sunt structurate în jurul acestui tip de agricultură prin programele finanțate de noi. Noi am creat întregi filiere pe aceste teritorii pentru că nu e vorba doar de măslini, sunt și presele, industria de prelucrare a roșilor, conservarea acestora. Dacă acum se reduc drastic ajutoarele, vor dispărea filiere întregi. Deci problema nu este că cei care vor primi mai puțin bani vor începe să se plângă. E vorba chiar de supraviețuire, de continuarea unei activități esențiale în niște teritorii în care am investit ani de zile. Așadar, cerem o flexibilitate mai mare, cerem uh, criterii suplimentare pentru calcularea ajutorului direct, cerem forță pentru produse care pot fi vândute. Nu e vorba de uh, reducerea unor investiții enorme. E vorba de pierderea investițiilor făcute până acum pentru crearea acestor uh, filiere în teritoriu. Ar fi un adevărat dezastru. Apoi, raportorul ne-a atras atenția asupra unui alt aspect. Nu ne putem gândi să acordăm resurse doar exploatațiilor mari. Asta este absolut evident. Colegii noștri au spus că toți cei care trăiesc din agricultură trebuie să aibă acces la agricultură, dar avem nevoie de criterii mult mai obiective și mai lineare decât cele propuse de comisie. Haideți să ne uităm la cifra de afaceri ale exploatațiilor, la uh, produsele puse pe piață uh, și așa să vedem dacă un agricultor este cu adevărat activ sau nu să nu ne uităm doar la proporția dintre veniturile agricole și celelalte venituri ale acestor agricultori. Haideți să vedem ce vinde el, ce uh, uh, introduce pe piață. Haideți să vedem uh, dacă corespunde cu celelalte principii ale politicii agricole comune, adică autosuficiența și suveranitatea alimentară a Europei. Haideți să vedem și uh, nevoia de a uh, uh favoriza restructurarea în Italia sunt uh, exploatații mari la care beneficiarii primesc mai puțin de 1000 de euro. Sunt foarte multe persoane care primesc chiar mai puțin de 500 de euro. Așadar, vom continua să acordăm ajutoare directe, plăți directe celor care au exploatații foarte mici pentru consumul propriu, pentru autosuficiența alimentară. Trebuie să investim în exploatații care au o capacitate de cercetare capacitate de investiție, de dezvoltare, care vor introduce pe piață produse ce pot fi comercializate, care ne permit să atingem obiectivul de autosuficiență a Uniunii Europene. În regiunea mea, dacă se dă o primă uh, de 20.000 de euro tinerilor agricultori care au exploatații foarte mici, este foarte important. E vorba de tineri care primesc aceste exploatații moștenire de la părinți și care se împrumută și intră într-un cerc vicios. Deci, restructurarea trebuie să fie unul din obiectivele politicii noastre agricole comune. Trebuie să uh, încercăm să obținem produse ușor de comercializat. Și încă un lucru în legătură cu ecologizarea, domnule președinte. Eu am senzația că în loc să ușurăm viața agricultorilor, le-o îngreunăm și mai mult. Introducem o nouă birocrație, noi documente, noi proceduri. Excesul de birocrație este insuportabil. Înlocuim vechea PAC cu o birocrație și mai mare decât cea dinainte și eu cred că este o greșeală. Cred că avem nevoie de răspunsuri clare la întrebările acestea care vi se vor părea poate simpliste. Eu vreau să uh, știu ce părere aveți despre captarea de CO2. Un măslin, de exemplu, captează mai mult CO2 decât uh, uh, pășunile. Nu ar trebui oare atunci să fie tratat în alt fel? Agricultura biologică nu consumă pesticide foarte bine, dar dacă uh, 7% din exploatație nu este utilizată sau dacă nu are un râu pe exploatație respectivul agricultor, atunci nu va fi considerat ca făcând agricultură bio. Mi se pare că sunt aici uh, prevederi care se bat cap în cap și care nu ne permit să ne atingem obiectivele clare în mod simplu. Mulțumesc, domnul Bove. Uh, Domnule președinte, dragi colegi, și eu mă bucur că ne-am uh, reînnoit, că membrii biroului sunt noi și vicepreședintele și-a reînnoit mandatul. Suntem la început de sesiune și avem doi ani și jumătate ca să lucrăm, mai ales la problemele PAC și cred că trebuie să fim foarte vigilenți în acești doi ani și jumătate, să ne ocupăm de PAC și să ne păstrăm independența față de tot felul de lobbyști care doresc să pericliteze uh, munca Parlamentului European pentru interese uh, cum este agrochimia și uh, agroindustria. Vreau să spun acest lucru pentru că în ultimele luni au avut loc astfel de tentative. În legătură cu comentariile domnului Capula Santos, cred că într-adevăr ne așteaptă o muncă foarte complicată, pentru că trebuie să intrăm în detaliile textului și trebuie să le analizăm cu adevărat. Aici constatăm că apar niște chestiuni în comentarii, apar chestiuni în comentarii care în text nu se regăsesc. Deci trebuie să avem grijă să nu batem câmpii. Câteva elemente am să menționez, nu mai vorbesc de filozofie pentru că nu de aia suntem aici. Am puncte precise în legătură cu finanțarea statelor, reechilibrarea statelor. Avem o adevărată problemă când ne uităm la cifrele propuse, repartizarea plăților între state. Se propune ca statele care au acum cote mai mici de 90% de media UE să uh, fie uh, ajutate ca să se acopere această diferență. Dar dacă un stat are 75% din medie, cum facem ca să ajungă la media tuturor va fi nevoie de ani de zile. Am făcut un calcul. Putem, în acest caz, ca să ajungem la anul 2048, ca să găsim un echilibru. Deci, e clar, nu merge așa. E clar că aici avem o problemă. Și voiam să atrag atenția asupra ei, pentru că trebuie să o introducem când vorbim de reechilibrarea între state. În al doilea rând, în legătură cu agricultorii activi, suntem de acord în legătură cu filozofia de aici, că pe activi trebuie să-i admirăm. Dar dacă ne uităm la cifre, la cifrele propuse, dacă suma totală a plăților directe e mai mică de 5% din veniturile provenite din uh, Uh, activități non-agricole. Dacă o luăm pe regina Angliei, s-a vorbit de regina Angliei, nu vreau să o atac, e o femeie ca lumea, dar ea primește 300.000 de mii de euro ajutoare. Ceea ce înseamnă că dacă veniturile sale globale sunt mai mari de 6 milioane de euro pe an, nu va mai primi indemnizațiile PAC. Dar dacă primește 5 milioane 999 de mii, va primi și ajutorul în cadrul PAC. Deci, uitați-vă cum stăm cu veniturile. Suntem la 6 milioane de euro. Cred că ar trebui să facem aici ceva ca să avem o abordare mult mai corectă. Însă, teoretic, trebuie să precizăm acest lucru dacă citim textul cu atenție, firmele, întreprinderile comerciale nu ar mai trebui să mai primească ajutoare. Haideți să verificăm că așa va fi, pentru că mi se pare foarte important. Am constatat acest lucru pentru întreprinderile din domeniul zahărului, dar și pentru cele care transportă cereale sau alimente. S-au văzut întreprinderi care au primit ajutoare, mă gândesc la Carghi și cred că e cazul să facem ordine în această problemă. Nu vreau să mai revin la lucruri care au fost deja spuse. În legătură cu degresivitatea, iarăși, ă, s-a menționat tot ce era de spus și un ultim punct, ca să nu mă lungesc prea mult, ar trebui să mai discutăm despre ajutoarele agroecologice. Într-adevăr, s-a arătat că există probleme în acest sens, însă, după părerea mea, problemele nu sunt fantasmagorice, dacă se spune că 7% din suprafețele de exploatare vor trebui să fie transformate în suprafețe de interes ecologic, nu s-a spus niciodată că e vorba de terenuri care trebuie lăsate uh, pârloagă. Nu! Niciodată nu s-a spus așa ceva. Eu nu știu ce înseamnă într-o exploatație agricolă acest lucru, cum se face separarea între terenurile productive și terenurile de interes ecologic. Pentru mine, o întreagă exploatație trebuie să fie cu totul de interes ecologic, pentru că așa trebuie să se lucreze. Mie mi se pare un element complicat care poate genera birocrație. Mi se va spune că se vor calcula în aceste 7% gardurile vii și zidurile. Va fi o problemă de cartografiere foarte complicată. Deci cred că trebuie oricum să se redefinească. În legătură cu suprafețele permanente, cu uh, pășunile, aceste pășuni, uh, trebuie să fie incluse în dispozitiv. Mi se pare o idee foarte bună ca să se evite întoarcerea uh, zonelor umede. E o catastrofă, drenajul e foarte complicat, deci principiul e bun. Însă, ce mi se pare periculos? Aici se spune că până în 2014 există posibilitatea să se poată schimba destinația acestor terenuri. Deci anul 2014 va oferi criteriile. Deci de astăzi până în 2014 pot apărea modificații în legătură, modificări, mă scuzați, în legătură cu utilizarea acestor suprafețe. Și mi se pare periculos pentru că, într-adevăr, se poate să se accelereze aici uh, schimbarea destinației pășunilor și cred că ar trebui să facem un mix, o medie de mai mulți ani și să nu utilizăm un an Uh, definitiv, pentru că putem ajunge la un efect opus celui pe care îl dorim. În cele din urmă, în ceea ce privește diversificarea culturilor și după aceea mă voi opri, cred că aici avem o adevărată problemă. Uh, suprafețe mari 70%, suprafețe mici 5%. Nu se vorbește de rotația culturilor și nici de proteinele vegetale, și cred că aceste lucruri trebuie să fie obiective economice, pentru că PAC nu înseamnă doar uh, birocrație ca să dăm bani, înseamnă orientarea agriculturii într-un model, într-un sens. Am votat săptămâna trecută la Strasbourg în legătură cu acest lucru. Chestiunea rotației culturilor și producția autonomă de proteine vegetale este uh, un subiect ce trebuie inclus aici. Uitați, 70% la o cultură unică înseamnă că facem monocultură și nu agronomie. Trebuie aici cu adevărat să se pună totul la punct. Mai, ar mai fi și alte lucruri, dar mă voi opri aici. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Bove. Acum, doamna Heranz Garcia. Eh, bueno, todo parece indicar que a pesar de que algo. Mulțumesc foarte mult. Chiar dacă nu suntem cu toții pe deplin de acord, se pare că factorul istoric va dispărea dintre criteriile PAC. Eu cred că trebuie să fim pregătiți deoarece s-ar putea să ne confruntăm cu consecințe dramatice. Ne trebuie un fel de aranjament pentru a preveni aceste situații, domnule Capula Santos, pentru că uh, dacă nu îi penalizăm pe cei care au fost eficienți în trecut. Mă gândesc în special la cei care au produs uh, furaje și alimente, dar să ne gândim și la cei uh, care produc măsline și orez, care au trecut prin situații dificile. Ei, din nou, ar fi penalizați. Iar acest lucru ar fi uh, inechitabil, din punctul meu de vedere. Așadar, dacă nu vrem să facem reduceri masive ale subvențiilor, lucru care ar periclita producția, ne trebuie niște modalități specifice pentru aceste sectoare. Nu se ține cont uh, suficient uh, de metodele de creștere animalelor, de pildă. S-a spus uh, de mai multe ori acest lucru, cred însă că cei care fac creșterea animalelor se confruntă cu o situație dificilă. Ce facem cu plățile? În țara mea, de exemplu, se acordă ajutoare pentru creșterea bovinelor. Ei bine, eu cred că ar trebui să găsim metode alternative pentru a nu dăuna sectoarelor pe care ar trebui să le sprijinim. Și vreau să mă mai refer și la hectarele eligibile. Sper că nu considerați că acest lucru este mai puțin important. Trebuie să ne gândim la numărul total de hectare cerut de statele membre. Noi avem o sumă limitată de bani și nu putem face minuni cu ea, așa că trebuie să ținem cont de diversele particularități pentru ca ajutorul pe care îl acordăm să fie echitabil. Cât privește problema fermierului activ, eu cred că trebuie să asigurăm uh, o legătură, un raport între activitatea de producție și acordarea acestui ajutor. Pentru că doar astfel putem conferi legitimitate. Nu știu uh, cum va arăta până la urmă prevederea, dar eu vreau să mă asigur că există o legătură obligatorie și directă între activitatea de producție și ceea ce ziceam mai devreme. Cât privește ecologizarea, noi, cei din Spania, suntem foarte îngrijorați, deoarece, de exemplu, dacă avem uh, un holding foarte mare în nordul Europei undeva, atunci sigur că e avantajos, dar nu se ține cont de realitățile cu care se confruntă agricultorii din sud. Uh, pentru că mie mi se pare necesar uh, să se producă um, și în sudul Europei, nu doar în centru, de exemplu. Și încă câteva observații. Cred că trebuie să fim foarte atenți în legătură cu plățile duble. Uh, să avem două canale paralele de finanțare poate fi periculos. Cred că trebuie să vedem uh, mai atent cum putem face plăți directe legate de handicapuri naturale la pilonul 1 și la pilonul 2 uh, dezvoltarea rurală. În orice caz să să încercăm uh, să lucrăm cu ambele tipuri de ajutoare. Cotele de zahăr acum. Cred că ar trebui să respingem acel regim privind cotele de zahăr în 2004 s-a introdus o schimbare radicală, în 2007 de asemenea. Este vorba despre o reconversie care a făcut ca multe întreprinderi din peninsula iberică să închidă. Milioane de tone au plecat din Spania și Portugalia către Germania cei care cultivau o sfeclă de zahăr la noi încă nu și-au revenit. Nu poți, practic, să modifici regulile în timpul jocului, așa că cred că ar trebui să menținem cotele până în 2020. Vreau să-i mulțumesc comisarului pentru că pe 19 ianuarie a hotărât să înființeze o comisie specială care să analizeze drepturile pentru sectorul vitivinicol. O, o inițiativă excelentă pe care ar trebui să o sprijinim. Mulțumesc. Dziękuję pan poseł, pan poseł Mulțumesc, domnul Tarabella. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus deja multe lucruri. Aș mai spune că e dovedit că pe lângă divergențele noastre politice, iată că apar și idei interesante care ne pot reuni așa cum am făcut și la raportul din inițiativă proprie al lui George Lyon și apoi la raportul DES, noi, Parlamentul, trebuie să transmitem un mesaj clar în uh, cadrul trialogului și mai recent cu Jeff Nicholson, care a vrut să includă pe toți uh, raportorii din umbră, Michel Dantin și cu mine și alții, inclusiv un reprezentant al grupului EFD. Domnul Fontana, exact, așa îl cheamă. Deci, inițiative foarte bune care ne-au arătat că putem avea poziții convergente spre un obiectiv comun. Problema este însă că aici adversarul nostru se numește Consiliu. Spun adversar pentru că Consiliul în sine este foarte divizat. Adeseori uh, mizează mai mult pe interesele naționale decât noi și nu o poziție comună. Iar raportorii din umbră știu, atunci când uh, se va face trialogul, s-ar putea foarte bine ca cei de la Consiliu să vină fără mandat. Există acolo o minoritate de blocaj și va fi foarte dificil să se obțină o poziție care să vină cu o adevărată schimbare a PAC. Am uh, primit deja semnale în acest sens. Eu, în câteva cuvinte, vreau să mă refer la următoarele nu sunt pentru trecerea la o plată unică pe hectar în viitor. Pentru că astfel negăm ce am vrut să facem în trecut. Noi ne-am fixat niște obiective pe agricultură și uh, nu vrem să renunțăm la ele. Nu uh, dăm uh, banul fie că s-a atins obiectivul, fie că nu. Și în plus, în 2020 nu putem să facem plăți retroactive. Va trebui să prevedem o plată pentru agricultorul sau agricultoarea care îndeplinește obiectivele. Dacă facem plată la hectar, o aceeași pentru toată lumea, cu perioade de tranziție, înseamnă că plata se face pe uh, fondul funciar și nu pe activitatea fermierului. Să nu uităm că prima funcție a agriculturii este să producă alimente. Pe viitor o să apară o presiune foarte mare pe producția alimentară. Va exista o concurență, mai ales din partea cultivării de carburanți ecologici. Să nu uităm, deci, care este obiectivul cel mare. Trebuie să păstrăm un oarecare grad de cuplare. Cele 5% nu sunt suficiente pentru toate regiunile. Mă gândesc la regiunea mea, la Wallon, regiunea belgiană. Noi avem actualmente un procent de 20, avem 20%. Deci, atenție, când uh, stabilim astfel de cifre mecanice, uh, s-ar putea că ele să nu corespundă realității din anumite regiuni ale Europei, unde, așa după cum s-a spus, trebuie menținut o activitate agricolă care generează și alte activități, procesare, industrie și așa mai departe. Apoi, noi trebuie să mergem mai departe de simplul obiectiv acela de a asigura uh, alimente pentru toată lumea. Trebuie să avem uh, niște activități care să fie în beneficiul întregii societăți. Aici intervine ecologizarea, dar și bunurile publice, fie că se încadrează la pilonul 1 sau pilonul 2. 7%, iarăși, atenție, mi se pare un, un mod de calcul mult prea matematic, mai ales pentru Austria. Doamna Costinger a spus că agricultorii au integrat măsurile de mediu, însă, într-adevăr, Austria este în fruntea grupului european. Ei și-au realizat obiectivul, dar mi se pare că am, ar fi greșit să fixăm acest procent pentru fiecare fermă. Poate, eventual, pentru o regiune sau pentru o țară, în funcție de dimensiune. Uh, ar fi însă mult prea birocratic să lucrăm cu acest procent de 7% pentru fiecare exploatație. Eu nu sunt pentru birocrație. Știu că birocrația sau administrația e util, dar numai în măsura în care ne ajută să rezolvăm probleme. Agricultorul activ, definiția fermierului activ trebuie revizuită. Mie mi se pare că Există mulți oameni care nu au activitate agricolă, dar care ar putea fi văzuți ca agricultori, ca fermieri activi prin prisma definiției comisiei. Avem noțiuni noi pentru prima oară în Parlament și ar trebui să încercăm să le îndeplinim, de exemplu, echitatea, un echilibru între diferite regiuni în ce privește producția, între diferite țări. Domnul Rubic s-a dreptate. Letonia și-a uh, negociat mai bine aderarea la Uniunea Europeană decât Malta. De exemplu, uh, maltezii primesc mult mai puțin pe hectar decât uh, letonii. Și știți bine, echitatea nu înseamnă să primește aceeași sumă pe hectar. După mine, echitatea înseamnă să fixez niște obiective și să încercăm să ajutăm pe toată lumea să le atingă. Sigur, noi trebuie să reechilibrăm ajutoarele oferite, însă un lucru care lipsește în propunerea Comisiei se referă la reglementarea piețelor. Propunerea pe care o face Comisia nu e suficient de fermă, nu implică destul sectorul public. Michel Dantin probabil că se va referi când va vorbi despre OCP unică va trebui uh, să vedem cum putem implica statul mai bine. Văd că Jose Bove zâmbește. Ar trebui să încercăm să venim cu un model prin care fiecare actor din procesul de producție e implicat, însă sub supravegherea autorității publice. Și aici, da, sunt pentru birocrație. Autoritatea publică trebuie să fie jandarmul care, printr-un observator, stabilește ce înseamnă un preț echitabil și acesta ar trebui să fie un punct fundamental în reforma PAC, pentru că fermierii, da, trebuie să primească ajutoare, dar trebuie să primească o remunerație corectă mai întâi în toate sectoarele de producție. Avem multe lucruri de soluționat și, repet, trebuie să recunosc că Comisia a încercat să pune pe hârtie o serie dintre preocupările și neliniștele exprimate de Parlament. A încercat să le integreze în uh, propunerea pe care ne-a înaintat-o. Acum ne rămâne nouă să mergem mai departe și eventual să îmbunătățim câteva capitole. Mesajul Parlamentului trebuie să fie în continuare unul ferm, să ne asigurăm că reforma va conta cu adevărat și că va proteja agricultura, că îi va proteja pe micii fermieri și va asigura o mai bună respectare a mediului, mai bună gestionare a apei, de exemplu. Va fi dificil pentru că Consiliul nu gândește cum gândim noi. Consiliul înseamnă practic o sumă de interese naționale și asta va fi bătălia cea mare. Noi cu uh, Comisia va trebui să ne luptăm, să ne asigurăm că reforma PAC va însemna atingerea unor obiective pe care le-am convenit deja și pe care sperăm să le îmbunătățim. Mulțumim, Marc. Urmează Doț și apoi Scota. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări pentru alegerea în această funcție. Mai întâi de toate, mulțumesc și raportorului pentru observațiile sale. Eu cred că până acum dezbaterea de astăzi ne arată cât de delicat este acest proces și uh, cu atât mai mult dezbaterea legată de plățile directe a dus la niște sensibilități pe care le cunoaștem. Știm că în ultimii ani mai multe astfel de sensibilități au ieșit la suprafață. Atunci când am votat uh, raportul Lyon am votat și o distribuție echitabilă, ceea ce nu înseamnă o distribuție egală. Și um, am ținut cont atunci de um, costuri de producție, valoarea terenurilor și așa mai departe. Eu vreau să mă refer acum uh, la ceva ce îi preocupă pe cetățenii mei din Irlanda de Nord. M-am întâlnit de asemenea cu colegi din Scoția și din țara Galilor la prânz și am discutat despre procesul de reformă și mi-au spus că multe dintre problemele cu care se confruntă ei se regăsesc și în Irlanda de Nord. Noi, în Irlanda de Nord, avem un sistem hibrid de plăți. Avem uh, plăți istorice, avem uh, acele plăți unice și vă dați seama că atunci când stau de vorbă cu fermierii din Irlanda de Nord, ei îmi spun că sunt extrem de îngrijorați cu privire la această trecere rapidă pe care Comisia dorește să o facă către un sistem uh, cu plăți forfetare. De exemplu, dacă luăm 40% în primul an, asta înseamnă inevitabil că fermierii ar da faliment, cei din Irlanda de Nord. Noi acolo avem ferme mici și multe fac o agricultură intensivă, iar uh, o asemenea lovitură ar fi prea mare pentru ei. Eu uh, susțin uh, să prelungim termenul mai departe de 2019 chiar, pentru că, așa cum, după cum ați spus în introducere, nu putem perturba echilibrele naționale, nu putem risca să provocăm o catastrofă printre fermierii locali. Așa că cred că aici uh, avem un mare semn de atenție, de exclamare pentru fermierii din Irlanda de Nord. Noi avem un sistem foarte complex uh, care presupune și, și leasingul de terenuri și acolo o treime din producția activă se face pe terenuri care sunt uh, exploatate în, în sistemul unui leasing pe termen scurt, ceea ce sigur afectează și plățile unice. Nu știm dacă plățile vor merge către proprietarul de terenuri sau către cel care este fermierul activ. Comisia trebuie să ne lămurească exact cine are dreptul să primească această plată. În Irlanda de Nord uh, ne-am confruntat uh, cu probleme în acest sens și, și cred că multe din scenariile care sunt anticipate în această propunere prezintă multe dificultăți și uh, nu vor fi îmbrățișate de statele membre. Revenind la fermierul activ, la definiția acestuia, nu știu ce înseamnă un venit, nu știu cum vor fi ele măsurate, nu știu cum ne vom încadra în calendarul propus. Toate acestea reprezintă aspecte foarte complexe. Iar în Irlanda de Nord se mai adaugă și complexitatea leasingului de terenuri. Ecologizarea ne-a cauzat probleme foarte mari nouă. În Irlanda de Nord, 90% din terenuri sunt pajiști, pășuni, Așa că, practic, noi vom uh, avea niște beneficii de pe ecologizării, dar avem și fermieri cu terenuri arabile care vor fi afectați negativ de diversificare și de rotarea culturilor, pentru că prevederea este mult prea prescriptivă. Și uh, asta înseamnă că fermierii nu vor mai putea face o cultură pe terenul arabile așa cum o făceau până acum. Scoaterea de 7% din terenuri din circuitul agricol ar cauza probleme mari la noi în Irlanda de Nord și considerăm că această prevedere a ecologizării va avea un impact asupra plafoanelor, asupra produselor alimentare și asupra competitivității agriculturii europene. Fără îndoială, propunerile acestea sunt extrem de complexe, mai ales uh, în cele ce privește ecologizarea. Acolo va apărea birocrație foarte mare, un potențial uriaș de probleme. Vreau să mă refer uh, la paieștile permanente. Eu am stat mult de vorbă cu uh, fermierii din nord. Pe lângă coastă avem o parte foarte frumoasă și fermierii de acolo se confruntă cu probleme foarte mari, deoarece ei nu înțeleg ce înseamnă pajiști permanente, ce înseamnă această definiție și ce intră, practic, în această categorie. Nu știm exact ce plante uh, se încadrează la pajiștile permanente. Deci eu cred că prin această propuneri trebuie să evităm orice consecințe negative și dacă venim cu aceste propuneri, măcar să permitem uh, existența unor diferențe regionale, să permitem fermierilor să se descurce cât mai bine în situația în care sunt. Mulțumesc! Grație, onorevole Doț, Mulțumesc, doamna Doț. Are cuvântul um, domnul Scota și apoi Albert Des. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vă urez numai succes în următoarele luni. Sper să aveți o activitate la fel de constructivă ca până acum. Dar având în vedere cine se găsește la prezidiu, cu siguranță că așa va fi. Sunt uh, multe lucruri de discutat aici, eu, eu am să mă refer doar la câteva fermierii consideră că această problematică este una extrem de specială. Să mă refer mai întâi la articolul 21. Acesta ia anul 2011 ca punct de referință pentru a calcula plățile ce vor fi acordate în primul an. Articolul 21 însă îi exclude pe fermierii care înainte de 2011 sau care în 2012 și 2013 au primit plăți directe. Pentru a evita speculațiile pe care le-au menționat aici mai mulți colegi, din 2013 va trebui să modificăm această prevedere pentru a include și pe cei care sunt uh, exceptați la momentul de față. Cât privește definiția fermierului activ, trebuie să înțelegem dacă acesta este cel care va primi plata directă. Mulțumesc, jean Carlo. Urmează domnul Des și apoi Parniu. vielen Dank, Herr Vorsitzender, auch Herr Scratela. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Te, țin să te felicit că ai fost reales în, funcție de, în funcția de președinte. Felicitări și te bucurăm de colaborarea din viitor. Îi mulțumesc și domnului Capula Santos pentru acele prime puncte pe care le-a atins astăzi. Stimați colegi, dar a existat și, au existat și critici, încă lucrurile nu sunt încă destul de detaliate. Nici eu nu voi intra foarte mult în detaliu, întâi trebuie să avem o mai bună privire de ansamblu. Însă documentul nu trebuie să fie chiar atât de detaliat. Acum avem timp, nu avem atât de mult timp să intrăm în uh, detalii. Le mulțumesc colegilor care au reacționat și sper că vor veni de, propuneri detaliate. Acestea vor veni din direcții diferite. Apoi va trebui să căutăm printre aceste propuneri soluția cea mai bună pentru agricultură în Europa. Ce nu trebuie să uităm? Să nu uităm de cele care sunt de lucrurile care sunt care pot fi puse în practică și pot să fie finanțate. Acest punct nu trebuie să-l scăpăm din discuții. De curând am discutat în uh, Berlin, într-un grup foarte mare, s-a ajuns și la o discuție legată de agricultură și până la urmă s-a hotărât nu trebuie să existe o agricultură în care fermierii primesc cu 20% mai puțin decât până acum. Pentru asemenea politică, noi în Parlamentul nu ne putem asuma răspunderea. Văd aceste propuneri și sunt destul de enervat pentru că dacă lucrurile rămân așa cum sunt, atunci vom cunoaște o creștere a birocrației. Noi, Parlamentul, trebuie să venim cu niște propuneri de simplificare, dar ținând cont de scopul pacului. Acest lucru este posibil. Uh, la raportul meu s-a luat, uh, a fost adoptat cu 90% majoritate. Cu toți am hotărât că îi vom cere comisiei să nu propună noi instrumente care vor duce la noi sisteme de sancțiuni și control. Noi ne dorim să mergem în cealaltă direcție, așa că e nevoie de discuții. Un punct sensibil va fi, bineînțeles, plățile echitabile în primul pilon. Există diferențe între statele membre. Cu toate diferențele care există până acum, le dau, le dau colegilor dreptate când au spus, am auzit ce a spus și colega noastră din Letonia și am văzut care e situația. În anul 2019 nu trebuie să mai existe diferențele do- între 25% și 150%. Nu trebuie să găsim un fel de echitate. Chiar dacă vor exista în continuare diferențe din punct de vedere al puterii de cumpărare. Însă e nevoie de solidaritate și astăzi s-a vorbit deja despre faptul că primul și al doilea pilon trebuie să fie priviți în ansamblu. Trebuie să discutăm împreună despre ambii piloni. Apoi, fie că vorbim de Portugalia sau Irlanda, trebuie să se țină cont de echitate și în primul și în al doilea pilon. Pornind de la propunerea Comisiei, Ceea ce nu se poate finanța prin intermediul celui de-al doilea pilon ar trebui să treacă în primul pilon. Prin intermediul reformei trebuie să fie posibil să po- poate fi trecută o sumă mai mare din al doilea pilon în primul pilon. Anul trecut, anul trecut m-am, m-am bucurat foarte mult pe timpul săptămânii verzi când o mare personalitate germană a spus că Germania e pregătită să dea dovadă de mai multă solidaritate și că poate să să renunțe la o anumită parte din plăți. Ministrul nostru ar fi de acord cu așa ceva. Am auzit acest lucru doar în Germania, nu am auzit niciodată acest lucru de la alți miniștri din Europa. A fost o chestiune foarte interesantă. Împreună cu Consiliul va trebui să găsim soluția corectă. Apoi, fermierul activ. am am discutat de mai multe ori cu Franz Fischler, ministrul agriculturii. Acesta mi-a spus că a încercat timp de 10 ani să găsească o soluție rațională în acest sens dar problema era că nu exista destulă flexibilitate. Curtea Europeană de Justiție poate să zică, dragă Parlamentule, dragă Comisie, ați hotărât acestea, dar acestea nu sunt legale din punct de vedere al legislației europene. Nu trebuie să ne asigurăm că avem și baza juridică necesară. La mine, în regiunea mea, am constatat următoarele. Noi spunem că un fermier activ este cel care câștigă bani chiar dacă vorbim de niște câștiguri foarte mici. Există foarte multe diferențe în ceea ce privește terenurile, pe, tipurile de terenuri pe care le au fermierii. Și aici trebuie să avem grijă atunci când discutăm despre definirea fermierului activ. Pentru că există terenuri în care sunt altfel de activități și care primesc o mare parte din finanțare, așa că definiția trebuie să fie foarte clară. Apoi, în ceea ce privește cele 7% scoase din circuitul agricol, eu cred că nu se poate să avem o, o singură sumă forfetară pentru toate miliardele de fermieri din Europa. Nu. Trebuie să ne gândim din nou la o abordare care poate să fie pusă în practică. Dacă vorbesc de o regiune în care există 100 de hectare, 150 de hectare de teren, dar uh, pe care terenul poate fi cultivat, atunci nu trebuie să fie pusă o mare parte din el în afara circuitului agricol. Apoi, dacă vorbim de o, un teren mult mai mare, acesta are deja destule greutăți fără să mai aibă de-a face și cu această povară suplimentară. Trebuie să ținem cont de dorile fermierilor din Europa și sunt convins că în, comisie ne, în această comisie ne vom ocupa intensiv în viitor de această chestiune. Vorbim de 27 de state membre, deci este foarte clar ce fel de discuții ne așteaptă în legătură cu politica agricolă. Însă cred că dacă dăm dovadă de bunăvoință, atunci putem organiza pacul în așa fel încât să asigurăm un viitor bun pentru fermieri și pentru mediu în Europa. Dacă pornim munca de la aceste premise, atunci cred că vom reuși să găsim calea pe care ne-o dorim, însă trebuie să fim atenți. no, um, Mulțumim, domnule Des. Domnul Agnew. Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, aș vrea să încelteze ostilitățile, cel puțin câteva momente, cât vă felicit pentru realegerea dumneavoastră. Dumneavoastră și cu mine venim din părți diferite, dumneavoastră din stânga, eu din dreapta spectrului politic, eu sunt britanic, dumneavoastră nu. Și uh, când mă auziți vorbind, cred că uneori uh, scrâșniți din dinți așa a furie și uh, strângeți din pumni pentru că nu sunteți de acord cu nimic din ce zic. Dar întotdeauna mă lăsați să-mi exprim punctul de vedere și asta mi se pare că ar trebui să facă un președinte imparțial. Și de asemenea faceți un mare efort să-mi pronunțați numele corect, ceea ce pentru dumneavoastră cred că e foarte dificil. Bun, acum uh, să înceapă ostilitățile. Rotația culturilor. Eu sunt de 2 ani și jumătate în această comisie și am auzit mai ales pe cei din stânga spectrului politic cât de important este ca noi să-i sprijinim pe micii fermieri. Ei sunt cei care uh, ar trebui să fie în centrul politicii agricole comune. Dacă ne uităm însă la rotația culturilor, să vedem care este impactul. La exploatațiile de scară mică, aproape 90% sunt pajiști, iarbă. Există însă și zone cultivate, de exemplu cu orz, de ce nu, pentru, sau ovăz pentru a putea hrăni animalele în timpul iernii. Este de asemenea important pentru că astfel au și paie cu care pot hrăni animalele și este un mod bun de a da un nou impuls terenului ca iarba să crească mai bine în anii următori. E bine, asta înseamnă că dacă noi introducem rotația culturilor, în loc să cultive ovăz, ei vor trebui să cultive altceva. Dar ce s-ar preta? Ne-am gândit uh, la ors. De ce nu? Aceasta ar putea fi o posibilitate, însă aceste recolte trebuie să fie stocate undeva. Și dacă aveam până acum un, um, un depozit pentru ovăz, acum va trebui să avem unul și pentru orz, nu le putem amesteca, costurile cresc și în plus aceste ferme nu erau ferme organice, bio, însă um, modul în care funcționau era foarte bun, adică își uh, cultivau um, um, propria recoltă, o stocau ei înșiși, își uh, foloseau propriile semințe. Dacă vor trebui să treacă la alte culturi, semințele vor fi scumpe și agricultorii se vor confrunta cu alte probleme. Uh, dăunătorii, de exemplu. Dăunători uh, care nu pot fi controlați fără anumite pesticide. Dacă, de exemplu, importi o anumită sămânță din Noua Zeelandă, uh, trebuie să importi și um, leacurile necesare. Deci aceste lucruri îi vor afecta pe cei care produc bio. De ce nu putem să-i lăsăm noi pe ei să producă un ovaz organic? Să ne uităm acum la cei care au exploatații mici, 100-200 de acri. Um, ce putem să uh, facem pentru ei? Ei vor trebui să îi roage pe cei care exploatații mai mari să vină să le are, de exemplu, să le discuiască. Iar uh, marele exploatant va veni și uh, îi va spune eu pot să vin, dar îți uh, impun condiții. Nu pot să vin uh, când vrei tu, pot să vin luna asta, luna cealaltă. Practic, uh, dacă trebuie să împartă terenul arabil în mai multe culturi, asta înseamnă că lucrările sunt mult mai complicate, pentru că trebuie să vină să are suprafața respectivă, pe urmă cealaltă. Nu se sincronizează. Văd că unii dau din cap un semn de dezaprobare. Dar vă spun că acestea sunt realități. Pentru cei cu exploatații mari eh, va fi mai ușor, pentru cei cu exploatații mai mici va fi mult mai greu. Eu zic că dacă vrem să rezolvăm această problemă, trebuie să creștem pragul de aplicare. Dacă ne uităm la Uh, zonele acelea de interes ecologic sau cele scoase din circuitul agricol, procentul de 7%. Comisarul Cioloș ne-a spus că uh, putem uh, deja să includem terenuri care deja nu sunt folosite în scopuri agricole. Însă, în Marea Britanie nu avem această problemă. Cei care, de exemplu, cultivă legume nu au nevoie de plata unică, însă um, și nu o percep, însă supermarketurile vor spune, ba, voi aveți dreptul la această plată, deci, prin urmare, noi uh, o să vă plătim mai puțin. Chiar și un 1% este o diferență foarte mare pentru ei. Iar pentru viermii de mătase, vă dați seama, uh, au și mai puține mijloace. Foarte multe hectare vor fi scoase din circuitul agricol și nu văd de ce, mi se pare practic inutil. Și de ce? Nu ca să controlăm producția, pentru că se pare că dacă facem această scoatere din circuitul agricol, îmbunătățim uh, vremea la nivel global. Eu nu văd uh, că argumentele ar fi solide în acest sens. Sunt de acord cu George Lyon în ce privește eligibilitatea. Peste 2-3 ani uh, va fi foarte greu ca tinerii sau ca alți oameni să intre în agricultură. Accesul nu va mai fi posibil. Trebuie să definim mai bine fermierul activ. Ne confruntăm cu posibilitatea ca marile întreprinderi să uh, ceară plata unică la care vor avea dreptul. Deci avem multe lucruri de pus în ordine aici. Și în încheiere, în legătură cu zahărul, aceste propuneri vor dăuna atât sectorului uh, sfecle cât și trestiei. Pentru sfecle este mult prea curând să facem o schimbare radicală. Data trecută, când am făcut o astfel de schimbare, am uh, pierdut foarte multe din capacitățile de producție din Marea Britanie și ne va lua timp să recuperăm acea capacitate, cel puțin șapte încă opt ani. Iar cât privește trese de zahăr, ei vor vedea că se liberalizează comerțul cu sfecla de zahăr, probabil că ei uh, vor anticipa o situație asemănătoare, se vor pierde multe, mult din capacitatea din Marea Britanie. Mulțumim, domnule Agnew. Urmează domnul Dusek și apoi domnul Dorfman. Děkuji za slovo, pane předsedo. Eh, také já bych se chtěl připojit ke gratulaci. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte, și eu aș dori să îi felicit pe toți colegii mei pentru posturi, felicit întregul prezidiu. Aș dori să spun următoarele. Am auzit deja foarte multe, așa că voi încerca să fiu succint. Cu toții ne-am dorit ca pacul să fie o politică transparentă și o politică echitabilă, prin intermediul căreia să crească competitivitatea fermierilor europeni. Cu toate acestea, fermierii noștri simt că ne îndreptăm în direcția opusă. Așa că haideți să facem un mic rezumat a celor auzite astăzi. Am auzit deja foarte multe noua propunere cu privire la plățile directe. Noul sistem ar trebui să se bazeze pe niște drepturi. Lucrurile nu sunt simplificate, ci devin și mai complicate. Evaluarea de impact a Comisiei menționează faptul că acest nou sistem, mai ales pentru noile state membre, care au un alt sistem momentan, acest nou sistem ar însemna o cheltuială foarte mare și o creștere a poverii administrative. De aceea, eu cred că trebuie să se prelungească regimul de subvenții pentru că este un sistem mai, uș- mai ușor de gestionat. Acum, în ceea ce privește limitarea, plafonarea, uh, Ținând cont de structura fermelor din țara mea, din Republica Cehă, eu trebuie să mă împotrivesc această pro- acestei propuneri. Ea va duce la o creștere a poverei administrative și e de asemenea un sistem, un uh, instrument non-sistemic împotriva, împotriva căruia trebuie, trebuie să fiu. Cât privește ecologizarea PAC acum, eu cred că măsurile legate de ecologizare ar trebui să fie un stimulent și ar trebui să fie pe bază voluntară. Dar abandonarea a 7% din teren scoaterea lui din circulație agricolă ar însemna la o pierdere foarte mare, o pierdere de miliarde în agricultura europeană. Aduce mai multe controle, mai multe verificări și din nou crește povara administrativă. Acum, în ceea ce privește definirea fermierilor activi. Eu cred că ar trebui să lăsăm un anumit nivel de flexibilitate la nivel național, asta dacă e să ținem cont de condițiile variate din statele membre. În încheiere aș dori să spun că va fi foarte greu să ajungem la un compromis cu privire la noua propunere de reformă. Nu sunt sigur că vom ajunge la un acord nici măcar între grupurile politice s-ar putea să se ajungă la un acord între oamenii din diferitele țări și nu din diferitele grupuri politice. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Are cuvântul domnul Dorfman. Anche da parte mia per la tua riconferma che penso sia anche un segno de... Mulțumesc și eu și eu țin să te felicit pentru faptul că ai fost reales. Cred că e un semn foarte bun pentru munca pe care ai făcut-o în ultimul timp. Cred că aș dori să adaug și eu, din perspectiva mea, câteva puncte. Trecerea de la un model istoric la unul regionalizat e ceva ce, de ce e neapărat nevoie. Astăzi există critici foarte mari cu privire la această schimbare și atunci trebuie să ne întrebăm cine, apare, cine apără atât de mult criteriile istorice. Ei bine, cei care se bucură și astăzi de ele. Însă, cei care vin din țări în care nu se ține cont de aceste criterii ne arată că acest tip de politică agricolă i-a sfârșit. vorbim despre ferme care nu mai au niciun drept să primească banii astăzi sub această formă, adică ținându-se, ținându-se cont de criteriile istorice. Și ele încearcă cel mai tare să mențină folosirea criteriilor. Cred că acest regulament, această propunere de regulament are de-a face cu cele spuse de colegul Silvestri, și anume sub 100 de euro nu ar trebui să se plătească aceste mijloace. 100 de euro, la această sumă se încadrează la mine în țară 37% din toate fermele. În Italia, Pre- în Italia plățile sunt undeva la 325 de euro, în țara mea se situează la 100 de euro. Are de a face cu criteriile istorice. 100 de euro înseamnă 10 hectare, la mine în țară înseamnă o fermă mare. Trebuie să înțelegem că există situații diferite în Uniunea Europeană. Doar faptul că o fermă este mică nu înseamnă că face un tip de agricultură orientat spre piață. În acest an am avut ocazia în regiunea mea să merg într-o delegație în regiunile alpine și am putut să constat acest fapt. Măsurile de ecologizare. Câteodată am impresia că se încearcă să se găsească ceva la jumătatea drumului. Însă până la urmă reiese ceva ce nu e tocmai rațional. Colegul Anion, nici eu nu pot să-i pronunț numele corect, ni l-a spus înainte, dumnealui a spus că există o rota- că faptul că există o rotație a culturilor nu înseamnă că aceasta este bună din punct de vedere economic. Dacă se face, se trece de la o văz la orz, e o rotație care nu ajută prea mult. Mie mi se pare absurd să le cerem fermierilor să facă tot felul de studii, să vadă ce pot sau ce nu pot, să li se spună de la Bruxelles ce pot sau ce nu pot să cultive. Cred că acest procent de 7% e o soluție bună pentru anumite regiuni, însă pentru altele nu. La mine în țară, acest 7% ar duce la niște probleme foarte mari și în ceea ce privește mediul. Deci trebuie să vedem problema din mai multe perspective. Am spus de mai multe ori în această sală și când am discutat raportul DES că eu cred că ar fi mult mai rațional uh, dacă s-ar... Uh, am discutat mai mult despre programele care există în anumite state membre și dezvoltarea acestora, pentru că ne dorim să fim aproape de fermieri și ne dorim să avem un regulament rațional. Există acele regiuni care sunt defavorizate. Am discutat despre ce dorim să îmbunătățim în, ace- în această comisie. Acest lucru nu s-a întâmplat. Acum regăsim o parte din uh, chestiuni în raport și legat de aceste regiuni defavorizate. Mulțumesc foarte mult! Michel Dantin. Qui vous a été adressé à vous-même et aux membres du bureau. Domnule președinte, doresc și eu să vă felicit și să-i felicit și pe membrii biroului pentru realegere. Am și eu 3-4 observații. E clar că nu suntem de acord în legătură cu chestiunea redistribuirii sumelor între state. Și nu pornim chiar de la zero, dragi colegi. Vă amintesc că în raportul George Lyon am găsit o formulă care a um, obținut consens. Este vorba de o repartizare echitabilă, nu neapărat egală. În alt raport am cerut uh, Comisiei Europene să ne pună la dispoziție un anumit număr de elemente de comparație, de exemplu veniturile, taxele și așa mai departe, ca să încercăm să facem în mod obiectiv munca legată de repartizare, să ținem cont de diferența de nivel de trai între cele 27 de state membre europene, pentru că mi se pare greu Dată fiind această diferență, să ajungem la o armonie perfectă, mai ales dacă fiind vorba de un um, obiectiv pe care ni dorim cu toții să-l atingem. În al doilea rând, în legătură cu ecologizarea și ecocondiționalitatea. Care este bilanțul ecocondiționalității? Fiecare dintre statele noastre a transpus așa cum a înțeles celebrele directive 15 care stau la baza ecocondiționalității. Dacă ne uităm concret la tabelul comparativ privind modul de aplicare, ne dăm seama că am încurajat niște moduri de concurență care duc la falsificarea competitivității între agriculturile din diferitele state, pentru că nu în toate statele se înțeleg la fel aceste prevederi. Atunci, ideea ecologizării, care nu se rezumă la trei măsuri, ci se extinde la cinci sau șase, și care ar permite o aplicare a ecocondiționalității într-un mod cât mai uniform între cele 27 de state membre, ar fi oare o bază de justiție, de echitate între agricultorii din statele noastre? Atu, apoi, în legătură cu transferul dintr-un pilon în altul, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că dacă am citit bine propunerile din al doilea pilon, Comisia propune un loc suplimentar, un loc extins pentru păduri. Trebuie să finanțăm inovarea. Trebuie să finanțăm măsurile de uh, acompaniere pentru organizările comune ale pieței. Și voi reveni asupra acestui subiect ulterior. Dacă menținem creditele pentru zonele defavorizate, în toate statele vor fi mai puțin bani pentru măsurile agroecologice. Cred că trebuie să fim conștienți de faptul că acest subiect uh, trebuie să fie tranșat aici între noi, pentru că nu putem pur și simplu să facem mai mult, mai mult, mai mult. Dacă facem mai mult în multe locuri, înseamnă că undeva vom face mai puțin. Atât voiam eu să spun, celelalte lucruri le-au spus colegii noștri. Mulțumesc, Michel. Acum domnul Iar și apoi Jim Nichols. Mulțumesc, domnule președinte, și eu țin să vă felicit pentru realegerea în funcție. E o dovadă de încredere pe care o avem în dumneavoastră. Am, mi-am notat trei sau patru observații. În primul rând, Trebuie să ne amintim de deciziile pe care le-am luat deja. Mă refer în primul rând la buget. Putem să stabilim o reformă finală doar atunci când știm exact încotro merg banii. Și trebuie să ne sfătuim, trebuie să prezentăm documentul, însă e nevoie de această legătură între reforma agrară, o hotărâre finală și bugetul toate sunt strâns legate între ele. Apoi, al doilea lucru, legat de birocrație. Eu am următoarea temere. Noi încercăm să facem totul mai bine și totul mai echitabil, dar făcând acestea introducem o și mai mare birocrație în sistem. Așa că trebuie să ne gândim și la acest fapt. Prin îmbunătățire să ducem la o, mai mare, o creștere a gradului de birocrație. Și de aceea îl rog pe domnul raportor, am auzit ce s-a spus despre ecologizare și doresc să luptăm pentru următoarea idee. Acele ferme care deja fac parte dintr-un proiect ecologie, pe care dorim acum, să existe acum măsuri obligatorii în ceea ce privește ecologia. Există foarte mulți care spun că ceea ce se regăsește în propunere nu poate fi implementat de ei. Ei fac deja ceva în ceea ce privește mediul și trebuie să avem grijă să nu fie pedepsite astfel de ferme. Și mă refer aici la fermele bio. Tot legal de ecologizare, lucrurile trebuie să fie logice, mai ales când vorbim despre rotația culturilor. Spunem că vrem să existe această rotație, dar până la urmă ce se întâmplă? Vă dau un exemplu. De exemplu, vorbim de o suprafață de 15 hectare. Această suprafață trebuie să fie împărțită în trei și trebuie să existe trei recolte diferite. Apoi, 70% se pot pune tot cereale pe 70% din acea suprafață an de an. Așa ceva nu are nimic de a face cu o rotație a culturilor. Nu putem să spunem ne dorim să existe o rotație a culturilor, dar să avem doar trei tipuri de culturi pe acea suprafață într-un an. E ceva total diferit tot despre echitate. Fermierii mei sunt foarte sensibili la trei aspecte în regiunea mea. Ei înțeleg foarte bine atunci când uh, vorbim despre plățile istorice și că la acestea trebuie să se renunțe. Eu vin din Germania de Est și acolo am spus mereu, hectarul e hectar, Am înțeles foarte bine acest termen de curând și înțeleg și aici că vorbim despre un semnal politic spre coerență. Însă sunt foarte sensibile atunci când vorbim despre limitare, plafonare. Vorbim aici despre lucruri politice. Întotdeauna ni s-a spus cum trebuie să facem agricultură, ce fel de culturi putem să, să cultivăm ce tip, câte tipuri de culturi putem avea. Deci vorbim despre comunism pur în cazul acestei limitări și tocmai de aceea sunt fermierii atât de sensibili. Acestea sunt fapte. Fermierii trebuie să aibă posibilitatea să se gestioneze așa cum vor ei și de aceea în regiunea mea există această rezistență în ceea ce privește limitarea. Apoi, trebuie să nu ajungem la o prea mare birocrație nici când vorbim despre fermierul activ. Am auzit pro- propunerea comisarului și gluma mea preferată e că eu cunosc doar uh, fermieri lene și fermieri uh, harnici. Nu știu ce e un fermier activ. Așa că trebuie să fie clar fermierul activ, această definiție trebuie să fie strâns legată de venit. Dacă vedem o, declar- o declarație a impozitului din 2008, ce ar reieși din documentele mele? Dacă ar reieși că nu sunt un fermier activ, atunci ar trebui să dau o parte din bani înapoi. Deci fie cineva, fie că vorbim de activ, neactiv, această definiție nu, nu trebuie să țină cont de faptul în care este gestionată suprafața agricolă, ci de venit. Dar și aici există multe diferențe între statele membre. Apoi să avem grijă să nu îi afectăm pe cei pe care nu dorim să îi afectăm. Avem structuri în Germania de mult timp pe care nu ne dorim acum să le defavorizăm și de aceea e foarte importantă definirea acestui termen de fermier activ. Mulțumesc! Grazie, onorevole Iar. Mulțumesc, domnule Iar. Are acum cuvântul domnul Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i felicit pe toți cei care au fost aleși la prezidiu și vreau să-l rog pe domnul, Enghiu, domnul, pe domnul Agnew să nu se schimbe. Noi abia ne-am obișnuit cu cum era el înainte. Nu ne vom putea obișnui cu un nou domn Agnew acum, că abia l-am învățat. Îmi cer scuze pentru că uh, am lipsit de la primele prezentări, însă am ascultat dezbaterea și uh, dezbaterea ne arată cât de diversi și de diferiți suntem uh, de la un capăt al Uniunii Europene la celălalt. Am ascultat marile probleme pe care le are fiecare zonă, fiecare regiune. Uh, am înțeles ce a spus domnul Des, că, și anume că la comisia noastră trebuie să găsim un echilibru, trebuie să decidem noi și să subliniem problemele cele mai importante. Toată lumea vorbește despre simplificare, însă aceste măsuri nu vor simplifica nimic, vor aduce mai multă birocrație, mai multe probleme, mai multe hârtii, mai multă administrație, mai multe costuri de administrare și uh, decât bani uh, destinați producției de alimente. Tot ce s-a spus aici uh, ne arată că în regiunile noastre se uh, comentează în mod foarte divers această reformă și un lucru e clar, că un costum nu poate să vină perfect oricui. Trebuie să fie adaptat la nevoile fiecăruia. La fel și uh, pacul nostru. Trebuie să se aplice diferit în fiecare regiune. Altfel nu se poate implementa pentru că ne trezim că într-un stat se implementează mai mult, în altul mai puțin. Știți, acum 3-4 ani, domnule președinte, toată lumea vorbea despre securitatea alimentară. Se spunea că avem nevoie de mai multe alimente ca să hrănim lumea. Și acum ne spune Comisia că trebuie să uh, scoatem din circuitul agricol 7% din terenuri. Ce nebunie mai e și asta? Aș vrea să le spun colegilor din comisie. E treaba noastră aici la comisie să aducem bun simț uh, acestor propuneri. Cred că acesta este rolul nostru. Și uh, nu puteam uh, să facem aceste lucruri acum 3-4 ani pentru că nu aveam codecizie. Acum o avem. Dacă noi, domnule președinte, nu acționăm, agricultorii din Europa, din fiecare stat membru, vor avea de suferit. Aceasta este treaba noastră, să îi apărăm și haideți să ne facem treaba. Mulțumesc, Jim. Cred că uh, trebuie să încheiem acum. E adevărat că uh, ne așteaptă o provocare foarte importantă și responsabilitatea noastră este enormă, însă cred că am început foarte bine și acum raportorul nostru este la cârmă, el va trebui să ne orienteze dezbaterile și va trebui ca uh, această propunere să devină a noastră, a Comisiei Agri. Voi da, bineînțeles, cuvântul acum Uh, domnului director Paceco din partea comisiei și după aceea vom mai vedea. Domnule Paceco, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc și eu să vă felicit pe dumneavoastră și pe ceilalți membri pentru alegere. Va fi extraordinar să continuăm colaborarea cu dumneavoastră și vă stăm la dispoziție. Nu este aici locul să ne prezentăm propriile comentarii față de dezbaterea la care am asistat. Însă aș dori să spun câteva cuvinte. Ce înțeleg eu din această dezbatere preliminară? Există o susținere generală pentru cadrul uh, propunerii, însă sunt foarte multe întrebări în legătură cu detaliile acesteia. Înțeleg că mai ales în legătură cu uh, modul de operare al ecologizării sunt multe întrebări. Ce anume va intra în aceste zone de protecție ecologică? Cum se definește agricultura activă? Mai avem multe de făcut în acest sens și recunosc că așa este. Noi am propus să se aplice procedura actelor delegate, însă suntem gata să împărtășim uh, la momentul oportun cu dumneavoastră idei despre operaționalizarea aceasta. Dar nu este o sarcină ușoară în niciun caz. Și în acest sens vreau să vă spun că ecologiza, să vă, vă, vă vorbesc despre ecologizare și, îmbătri, și agricultura activă și LFA. În primul rând, ecologizarea. Agricultorii oferă întregii societăți un beneficiu. Trebuie să existe o legătură cu bunurile publice generate de agricultori și exact asta se obține prin ecologizare. În ceea ce privește zonele de interes ecologic, am constatat aici uh, Uh, neîncredere față de aceste 7% de teren ce trebuie uh, scoase din circuitul agricol. Haideți să vă explic. Aceste 7% nu se referă la terenuri scoase din circuitul agricol. Nu. Nu am dezbătut până acum ce trebuie să intre în aceste 7%, însă este cu siguranță vorba de elemente care în unele state sunt incluse în uh, zonele eligibile, de exemplu gardurile vii. și alte elemente trebuie să fie incluse în aceste zone de interes ecologic. Noi credem că aceasta este o contribuție la mediu și mai ales prin intermediul biodiversității. Însă suntem gata să continuăm această discuție cu dumneavoastră. Un comentariu în legătură cu agricultura activă. Astăzi avem mijloace să permitem, prin care să permitem statelor membre să exclude exploatațiile mari din uh, aceste beneficii. Numai un stat a aplicat acest lucru. Ni s-a cerut să propunem o decizie, o definiție, mă scuzați, mai precisă, care să îndeplinească obiectivele uh, care, înțeleg din dezbatere, sunt împărtășite de toți cei prezenți aici. Uh, și anume că agricultorii activi și nu firmele mari trebuie să primească beneficiile. Însă acest lucru trebuie să se facă în așa fel încât să nu se pericliteze în întregime sistemul de plăți directe. De exemplu, să spunem că oferim plăți directe tuturor celor care pot să demonstreze că au produs și și-au comercializat produsele. Atunci am încălca regulile OMC privind cutia verde. Așadar, trebuie, ă, limita este foarte fină aici între îndeplinirea obiectivelor împărtășite de dumneavoastră, de toți dintre dumneavoastră, și faptul că ă, Măsurile noastre fac parte din cutia verde de la OMC. Deci nu e ușor, nu e deloc ușor. Noi am făcut tot ce am putut și suntem gata să discutăm cu dumneavoastră orice fel de sugestii de ameliorare. În orice caz, domnule președinte de Castro, vă mulțumesc mult pentru că mi-ați dat ocazia să iau cuvântul și aștept cu nerăbdare cooperarea cu dumneavoastră. Bine, ringrațiamo. Foarte bine, mulțumim Comisiei pentru aceste cuvinte fără îndoială pe tema acestor 7% de suprafață ecologică. Preocupările sunt foarte diverse. Cred că Comisia a înțeles foarte bine acest lucru și direct și indirect, nu numai la Comisia Agri, ci și la alte comisii. În orice caz, există probleme legate de formularea propunerii pentru că uh, stârnește multe preocupări. Deci e clar că vom reveni la această problemă. Vă mulțumesc tuturor și dau acum cuvântul lui Luis pentru câteva comentarii de concluzie și după aceea îi dau cuvântul lui Michel Danton. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi vorbi foarte mult, astfel încât colegul Danton să aibă și el timp să prezinte proiectul său de document. În primul rând, țin să le mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Intervențiile nu m-au uh, surprins, însă mi-au oferit o orientare. Mulțumesc și comisiei. Îi mulțumesc pentru faptul că ne stă la dispoziție și va colabora împreună cu noi și probabil vom discuta și la nivel tehnic. Și săptămâna trecută am discutat deja cu comisarul și cu directorul general. Ne-am gândit să creăm un task force care să poată să ne ajute în ceea ce privește chestiunile tehnice pe care le-am putea avea la Comisia Agri. Mă bucură foarte mult să constat faptul că unele puncte foarte importante politice, unele întrebări au fost puse, spre exemplu, de colegul Lyon, exact la început, numai aici, dar a pus o întrebare foarte bună. O întrebare de bază, care a fost foarte controversată până acum. Comisia face o, comi o propunere în ceea ce privește distribuția bugetară, care după părerea mea, trebuia să conțină și niște criterii în ceea ce privește distribuirea sprijinului. Iar apoi, conform acestor criterii, ar trebui să se aloce diversele sume din buget. Comisia a văzut lucrurile altfel, înțeleg și motivele însă nu fac decât să constat faptul că Parlamentul European și Consiliul uh, nu au reușit deocamdată să vină cu foarte multe argumente împotriva acestui uh, proiect al Comisiei. Și nu mă refer acum la aspectele politice. Nu sunt pentru această propunere într-un grad foarte mare, dar înțeleg problemele care au fost semnalate aici. Ar trebui să ne facem timp să discutăm în continuare. E o întrebare politică care probabil va deveni și mai sensibilă. Probabil că vom deschide cutia Pandorei. Foarte multe state au diferite interese de reprezentat. Și acest fapt nu trebuie să ducă la o ilegitimitate juridică, cum ne spunea colegul Lyon. Însă, așa cum am spus, întrebarea e una foarte sensibilă. În ultimii ani au tot existat discuții, eu v-am spus care e părerea mea pe diferitele aspecte care au fost discutate, dar eu voi încerca să ajung la un consens. Ar fi fost ușor pentru mine în 24 de ore să fac propriul meu raport, însă nu despre acesta e vorba, pentru că cu siguranță un asemenea raport ar fi imediat uh, refuzat. Eu trebuie să scriu un raport care să oglindească părerile comisiei noastre. Nu ce vreau eu să pun în el. E un raport al Parlamentului, Parlamentul trebuie să aibă o poziție puternică și trebuie să depunem toate eforturile astfel încât poziția noastră să fie consolidată în toate punctele principale. Sunt deschis și voi discuta în continuare cu fiecare dintre dumneavoastră și voi incorpora acele elemente care ar putea să ne ducă spre o poziție comună. Cam atât pentru azi, domnule președinte. Mulțumesc! Mulțumesc! Ultimul punct acum de pe ordinea de zi. Începem dezbaterea privind organizarea comună a pieței, regulamentul privind o OCP unică. Îi dau cuvântul lui Michel Dantin. Mulțumesc, domnule președinte. Rapid, aș vrea să vă spun că în ceea ce privește metoda, am utilizat și eu metoda utilizată uh, și descrisă de Luis. Uh, sunt acum în faza de consultări. O încerc să obțin cât mai multe opinii și cât mai multe expertize. Uh, în primul rând, care este sentimentul meu față de acest text? Mi se pare că el a fost cumva pus pe planul 2, pentru că dezbaterea s-a referit mai ales la ecologizare și la uh, repartizarea din nou a uh, ajutoarelor între state. Comisia noastră s-a exprimat în legătură cu necesitatea de a implementa anumite instrumente de reglementare a piețelor și acest text uh, întruchipează acest fond. În legătură cu textul, aș dori să vă atrag atenția asupra două sau trei puncte. În primul rând, în ceea ce privește măsurile de gestionare a piețelor, avem aici o serie de dispoziții care merg de la măsuri luate de exploatant prin intermediul asigurării, OP, organizațiile de producători, prin fondul de uh, globalizare și cred că într-o economie în care prețurile fluctuează foarte mult, cum se întâmplă astăzi, e posibil ca op urile să creeze un fond uh, reciproc susținut de credite comunitare atunci când este activ, ceea ce ar fi un demers interesant, ceea ce și merită să fie evaluat. Uh, ajutorul pentru depozitele private, un element mai colectiv, și intervenția publică, care reprezintă plasa de siguranță pe care am menționat-o de la uh, bun început. În ceea ce privește comunicarea, cred că nu s-a spus tot ce trebuia spus în mod suficient de clar, mai ales în ceea ce privește ajutorul pentru depozitarea privată. La articolul 17 se propune deschiderea acestor uh, depozite private la niște criterii noi, adică un lucru pe care de mult îl cereau cei din domeniu. Nu mai e vorba doar de urmărirea evoluției prețurilor, ci și de urmărirea evoluției sectorului. Când, deci când, pieț, când prețurile rămân la fel, dar taxele explodează, se poate activa intervenția. Însă, dragi colegi, cred că uh, nu acesta este nucleul raportului ci mai degrabă oferta făcută producătorilor de a-și consolida ă, organizațiile. Cred că acest text ne permite să descriem ce se prevede în articolul 42 al Tratatului de la Lisabona, care prevede ca Consiliul și Parlamentul să facă derogare de la articolul 101 privind regulile de concurență. Ascultând uh, serviciile comisiei și pe cei din anturajul comisarului, mi se pare că totul este posibil deja datorită uh, ajutorului multora dintre voi, am obținut și încerc să mai obțin uh, cât mai multe exemple din diferitele state membre unde au intervenit autoritățile concurenței pentru a bloca organizațiile de producători. Pentru că se vede că există o diferență între discursul teoretic de aici de la Bruxelles și aplicarea făcută de uh, oficiile concurenței din fiecare stat membru. Am să vă dau un exemplu care mi s-a părut cel mai aberant până acum. Cel mai aberant e vorba de uh, 37 de producători al unui, ai unui soi de mere, din care 31 sunt organizați într-un grup de producători și cărora autoritatea concurenței le-a intentat uh, proces pentru abuz de poziție dominantă. Trebuie să evaluăm poziția dominantă față de tipul de soi de mere, față de uh, tipul de fruct sau cum. Cred că lucrările noastre trebuie să fie foarte serioase și să nu ducă chiar la o revoluție a dreptului concurenței, ci la clarificarea anumitor teme și sfere de aplicare. E vorba de uh, poziția dominantă, de piața de referință, de uh, interesul consumatorului, toate trebuie să fie precizate mai clar în text, pentru ca în viitor să nu ajungem la aplicații cam trăznite pe aici și pe acolo ale, acest, uh, ale acestui regulament. Din câte înțeleg eu, textul care ne este propus face apel mult prea mult la actele delegate și la actele de implementare. Mi se pare că conține elemente ce pot fi considerate esențiale, de exemplu standardele de comercializare, elementele legate de natură, recunoaștere, reprezentativitatea organizațiilor de producători, producători care poate nu și-au locul în textul de bază. Însă toate acestea depind și de celălalt text pe care îl negociem, pe care îl negociază președintele, referitor la incertitudinile privind introducerea pachetului de aliniere în text. Iată, deci, foarte pe scurt, care este baza noastră de lucru. Și mai adaug că dacă analizăm detaliat acest raport, constatăm că la ultimele negocieri s-au uh, uh, tăiat anumite prevederi, se vede clar ce s-a făcut și cred că munca noastră trebuie să permită reintroducerea părților eliminate măcar a unora dintre ele, pentru că, după cum s-a spus odinioară, dreptul concurenței trebuie să-i apere pe cei slabi și pe cei orfani. Deci, vești bune pentru producătorii agricoli. Michel. Mulțumesc, Michel. Bun, începem acum dezbaterea. Garcia Perez și Herans Garcia. Gracias, señor presidente. Bueno, pues reitero las felicitaciones. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să îi felicit pe cei din uh, birou pentru alegere. Sunt de acord cu raportorul care se ocupă de OCP-uri în cadrul dezbaterii globale privind reforma PAC. Problema repartizării fondurilor este fundamentală, însă, în mod evident, trebuie să analizăm și o altă realitate. Producătorii ne cer să o facem. Numai ajutoarele directe nu mai pot garanta uh, viitorul acestei activități. Avem nevoie și de alte instrumente uh, pentru a garanta menținerea activității agricole și de creșterea de animale din Uniunea Europeană. Așadar, trebuie să colaborăm cu toții ca să reușim. Foarte pe scurt, aș dori să iau poziție în legătură cu o chestiune specifică și după aceea aș dori să adresez o întrebare raportorului. În primul rând, în legătură cu uh, reglementarea pieței zahărului și dreptul de plantare. Am mai avut ocazia să iau cuvântul în repetate rânduri în legătură cu acest subiect și aș dori să profit de ocazie ca să mai intervin încă o dată. Mi se pare esențial să menținem cotele de zahăr uh, până în 2020 după cum au cerut foarte mulți deputați prin adoptarea raportului DES. Cred că acesta este sensul în... spre care trebuie să fie orientată acum propunerea Comisiei. La fel, suntem pentru drepturile de plantare, atât pentru sfecla de zahăr, cât și pentru vița de vie. Trebuie ca acest sector să se poată baza pe certitudini, trebuie să știe care va fi abordarea Parlamentului. Am acum o propunere în legătură cu adaptarea ofertei. Articolele de la 106 la 108 au tendința de a adapta oferta la necesitățile pieței. Ce se întâmplă cu laptele? Prevederile care au fost adoptate în pachetul produselor lactate se aplică aici sau alte prevederi? Avem o întreagă dezbatere privind sistemele de calitate, privind controlul volumelor, așadar mi se pare indispensabil să clarificăm acest subiect în primul și în primul rând. Nu știu dacă raportorul îmi poate răspunde în ceea ce privește laptele sau dacă îmi poate răspunde cineva de la Comisia Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc! doamna Erans Garcia și apoi domnul vicepreședinte Bo. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am avut ocazia să vă felicit, așadar vă felicit acum. Doresc să insist asupra trei puncte în legătură cu organizația unică comună a pieței. În primul rând, rolul organizațiilor de producători în OCP. Comisia Europeană ne spune un lucru și după aceea face exact pe dos. Stați să vă explic ce vreau să spun. Parcă mizează pe organizațiile de producători ca să uh, eficientizeze gestionarea pieței. Organizațiile de producători interprofesionale ar putea chiar să fie încurajate ca să aibă mai multă forță în fața marilor lanțuri agroalimentare. Însă problema majoră de care ne lovim este problema concurenței. Va trebui deci să ne organizăm într-un mod sau altul ca să evităm ca autoritățile concurenței din statele membre să uh, anuleze inițiativele organizațiilor de producători agricoli și de crescători de animale. Există o mare nesiguranță juridică, de exemplu, în sectorul uleiului de măsline din Spania și am dorit ca această nesiguranță să nu se răspândească și la alte sectoare. Este oare cazul să creăm excepții? autoritățile concurenței s-ar mulțumi cu sectorul primar, mie mi se pare că propunerile comisiei sunt destul de sărăcăcioase în acest domeniu. Ce ni se propune, de fapt? Ni se propun niște lucruri care ne dezamăgesc. O rezervă de criză propusă de Comisia Europeană. Pentru situațiile de alertă alimentară, situații uh, care au mai existat în trecut, de exemplu cu E. coli. Toate aceste obiective nu pot fi atinse în practică. Avem nevoie de un mecanism de criză în interiorul PAC, ca să nu fie nevoie să apelăm la alte fonduri din bugetul Uniunii Europene, care probabil nici nu vor fi disponibile pentru aceste măsuri. Va trebui să creăm un mecanism de criză, un mecanism de reacție rapidă atunci când sunt vizate mai multe state membre, pentru că este posibil să intervenim prea târziu, însă în sectorul fructelor, de exemplu, al fructelor și legumelor proaspete, trebuie să se poată interveni rapid dacă apare o problemă. OCP-ul trebuie să reprezinte o soluție clară la criza foarte clară și gravă a uleiului de măsline. Mă scuzați că ies iarăși la atac cu uleiul de măsline, dar de ani de zile cei din sector cer o modificare a prețurilor de referință care uh, duc la declanșarea depozitării private. Uh, și cerințele acestea sunt foarte corecte pentru că prevederile actuale nu corespund niciunui fel de perspectivă realistă. Trebuie să ținem cont de situația actuală a pieței și, din păcate, în propunerea Comisiei nu se ține cont de acest lucru și nu se răspunde la revendicările sectorului. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul nume pe listă este domnul Bove. Dacă mai dorește cineva să intervină, vă rog să-mi spuneți. Uh, Vreau să fac doar câteva observații. Cred că Michel Dantin a explicat bine despre ce este vorba și uh, intervenția sa finală este perfect îndreptățită. Într-adevăr, uh, textul nu merge suficient de departe. Eu astăzi am impresia că, pe baza textului propus, Comisia încearcă, așa cum poate, așa cum se pricepe, să rezolve problema fluctuației prețurilor, fără a da însă o rețetă coerentă în acest sens. Adică se încearcă o gestionare a valurilor de criză. Practic noi acționăm ca niște pompieri, dar nu facem o prevenire a incendiilor. Și acest lucru este valabil și pentru OCP unică. Aici uh, nu se răspunde frontal și clar la anumite întrebări. De aceea este preferată dereglementarea, de exemplu pentru lapte, pentru sfecla de zahăr, pentru drepturile de plantare. Toate acestea încearcă să fie, se încearcă să fie lăsate dereglementate. Dar știm bine că acest mod de organizare uh, nu ne va ajuta să împiedicăm fluctuarea prețurilor. Așadar, e important să vedem cum putem să uh, încercăm să venim cu o metodă mai bună, să rezolvăm această problemă în amonte, nu în aval. Printre măsurile luate în considerare, ni se vorbește, bineînțeles, și Michel Lontin a și menționat acest lucru, ni se vorbește despre rezervă, despre momentele de criză și se mai uh, menționează și posibilitatea unei asigurări. E bine, eu aici vreau să atenționez comisia. Mă întreb dacă nu cumva ne ieșim puțin din rol. Oare Europa, prin bugetul său sau uh, e oare rolul cetățenilor prin impozitele lor să îi financeze pe asigurători? Noi, practic, privatizăm asigurările prin finanțare. Pentru că asiguratorii, sigur că nu, uh, nu au același interes ca și noi. Dacă criza se agravează, atunci beneficiile încasate sunt mai mari. Acesta este un exemplu de măsură proastă, care nu este sustenabilă peste un anumit uh, volum de producție. Așadar, Aici cred că trebuie să fim mult mai clari în formulare. În orice caz, mi se pare foarte periculos să cerem contribuabililor europeni și statelor să financeze asigurările private. Și, în fine, uh, sigur, se poate vorbi despre multe lucruri aici, dar, în fine, vreau să mai subliniez uh, că este necesar să avem niște instrumente de gestiune uh, care să permită fermierilor europeni să participe la gestionarea acestor filiale, filiere. Parlamentul European a cerut în două rânduri Comisiei Europene să meargă mai departe în definirea prețurilor, să verifice marjele de transformare, de transformare, de procesare și noi am cerut printr-un raport să fim mult mai expliciți cu privire la monopoluri și la cei care intră pe piață. Dacă vrem să se mergem până la capăt în această dezbatere, va trebui să facem un pic de curățenie, să permitem uh, o remunerație mai uh, echitabilă pentru fermieri și, din contra, să nu încercăm să diminuăm uh, plus valoarea pe care ei o pot adăuga aduce lanțul alimentar. Mulțumesc, acum are cuvântul domnul Capula Santos și apoi domnul Iar. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc colegului Dantem pentru introducerea făcută. Ca raportor din umbră, pentru grupul SD voi avea un schimb de opinii cu privire la acest subiect. Noul mecanism PAC are cele mai mici garanții pentru agricultori. Există un grad foarte mare de nesiguranță și de volatilitate a prețurilor în agricultură, așa că e nevoie de o întreagă serie de mecanisme uh, pe care trebuie să le propunem. Însă nu înțeleg uh, foarte bine cum trebuie să fie puse acestea în aplicare. Aici trebuie să-mi fie clarificate anumite aspecte. Aș vrea să pun două sau trei întrebări. Comisia ne-a prezentat uh, bugetul, diferite tipuri de finanțare sub primul pilon Acestea au de-a face cu alte obiective și nu doar cu cele care țin de pact, 3,9 miliarde pentru pentru timpul tip de finanțare, apoi o sumă foarte mare pentru siguranța alimentară. Însă când vorbim de ajutare pentru siguranța alimentară. Știm că există două state mari din Uniunea Europeană care sunt puțin reticente în ceea ce privește punerea în aplicare a acestor măsuri după anul 2013. Putem să ne închipuim ce se va întâmpla cu această sumă dacă întâmpinăm rezistențe. Trebuie să ne gândim bine cum se va folosi această nouă rezervă dacă intră sub primul pilon sau nu. Aș dori să înțeleg lucrurile mai bine, mai bine și le-aș mulțumi atât comisiei cât și, cât și Consiliului dacă mi-a răspunde la întrebare. Vă mulțumim, domnule Iarg. Iar? Mulțumesc, domnule președinte. O problemă pentru care nu am niciun fel de soluție, dar unde am nevoie de o soluție e următoarea în ceea ce privește folosirea mecanismelor pe piață. S-a arătat că nu putem renunța la următoarea contradicție. Foarte mulți uh, fermieri au o parte foarte mare pe piață. Și apoi există un comerț foarte concentrat și acest lucru se întâmplă foarte puternic în Germania astfel. Când prețurile încep să scadă, când prețurile pentru fermieri sta, sunt într-o situație tot mai proastă, atunci mecanismul trebuie să, sublin, să funcționeze astfel, să se producă mai puțin astfel încât prețurile să crească din nou. Însă am văzut ce s-a întâmplat în cazul laptelui. A scăzut prețul, s-a produs tot mai mult lapte. Deci fermierii nu se pot folosi de mecanismele de pe piață. Cum îi putem noi ajuta? Desigur, trebuie să schimbăm acele părți juridice care trebuie schimbate. E clar că e nevoie de măsuri, însă acestea trebuie să fie foarte concrete, astfel nu ne ajută la nimic. Cu ce ne ajută că există trei organizații de producători de lapte în Europa care luptă unii cu alții? Nu ajută la nimic. Apoi, e nevoie de prognoze de piață, e nevoie de niște recomandări de producție. Și nu vorbesc neapărat despre prețuri, aceasta e următoarea problemă. În Germania se înțelege când se vorbește de prețuri tot timpul de o creștere a prețurilor și niciodată invers, însă aici vedem exact contrarul. Vorbim de preț scă- prețuri scăzute și cum trebuie să reacționeze fermierii. Trebuie să le arătăm acestor organizații de producători că pot să existe niște măsuri obligatorii în ceea ce privește producerea și prețurile. Noi ar trebui și trebuie să îi ajutăm și trebuie să intervenim. Acest lucru a fost recunoscut și în reformă. Atunci când există foarte mari probleme pe piață, atunci trebuie să intervenim la nivel politic, astfel încât să ne asigurăm că prețurile sunt în stare funcțională din nou. E clar că munca care ne așteaptă e una foarte dificilă, însă ea trebuie să le folosească fermierilor, astfel încât aceștia să se poată organiza pe piață. E nevoie și de multe schimbări în ceea ce privește producția și legătura ei cu prețurile. Vă mulțumesc, îi urez raportorului foarte mult succes pentru că îl așteaptă o sarcină foarte grea. Trebuie să se facă ceea ce trebuie făcut. Fermierii noștri trebuie să poată să trăiască din ceea ce produc și pentru a face acest lucru e nevoie de niște prețuri stabile pentru care trebuie să luptăm. Dziękujemy. Teraz poprosimy pana Nicholsona. Jeśli... Mulțumesc. Urmează domnul Nicholson. Și ultimul vorbitor va fi reprezentantul Comisiei. Domnule președinte, voi fi concis. În agricultură, noi îi controlăm pe producători, pe procesatori, dar există un elefant care nu e inclus în planurile noastre, anume comerciantul. Și asta e o problemă, deoarece comerciantul are o, o putere atât de mare în mâinile sale, încât el poate decide um, cu privire la ceea ce primește procesatorul și producătorul. Comisia a omis acest lucru. Acum să ne uităm la cum sunt gestionate crizele. Problemele cu care s-a confruntat sectorul lactatelor în 2008, uh, în 2007, Comisia a reacționat mult prea încet și când a reacționat a făcut uh, prea puține și prea târziu. Foarte mulți uh, fermieri din domeniul lactatelor s-au confruntat cu probleme grave din cauza aceasta. Când a intervenit totuși comisia, a rezolvat problema din lactate. Nu, ce ne trebuie acum este o reacție adecvată. Odată ce identificăm că există o problemă, trebuie să intervenim, să o rezolvăm cât mai curând. Deci ne trebuie niște instrumente care să ne permite să facem acest lucru. Și dacă nu avem astfel de instrumente, dacă nu putem face o, un fel de intervenție, atunci când se va produce o criză majoră, ne vom confrunta cu o problemă gravă. Din câte am înțeles eu, pachetul privind lactatele va fi dezbătut la următoarea sesiune plenară din Strasburg. Comisarul a spus foarte clar că acordul privind pachetul de lactate va face parte din procesul legislativ și probabil că o să ne mai confruntăm cu această chestiune și peste 2 ani. Acum ca să răspund la preocupările lansate de Jose Bove și asigurări. Nu-mi place chestia asta. Nu-mi place calea aceasta pe care se pare că vom înainta. Recent, în SUA, și președintele știe, uh, în SUA uh, s-a pus problema asigurărilor. Cei din SUA au spus Îți asigur casa, îți asigur mașina, de ce nu ți-ai asigurat și recolta? Logic, aparent. Dar nu și când uh, sunt implicați banii publici. Ne trebuie o dezbatere, trebuie să vedem uh, de unde vine această logică și direcția în care ne vom îndrepta, ce povară va fi pusă pe umerii fermierilor. Deci, probabil că ne orientăm după modelul american, dar în comisia noastră trebuie să încercăm să rezolvăm această problemă pentru că ea nu va dispărea, să știți. Mulțumesc! Reprezentantul comisiei dorește să intervină? Aveți cuvântul dacă doriți. Oui, monsieur, merci beaucoup, monsieur le président. Uh... Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc și domnului Donta pentru prezentarea pe care a făcut-o. Domnia sa a pus accentul pe o problemă foarte importantă și anume consolidarea rolului organizațiilor de producători și alți deputați au menționat acest lucru, de fapt, și sunt de acord că, pe de o parte, trebuie să consolidăm rolul OP-urilor, să consolidăm puterea lor de negociere, dar, în același timp, trebuie să respectăm și regulile de concurență, care trebuie să fie echilibrate și rezonabile. Sunt perfect de acord și cu cele spuse de domnul Nicholson. Una dintre problemele de astăzi este că mari comercianți au o putere mult prea mare, iar acest lucru apasă foarte mult pe veniturile producătorilor. Trebuie să facem cumva să reechilibrăm această situație. Acum, cât privește gestionarea crizelor, foarte pe scurt, voi spune că noi dorim să existe o reacție pe două planuri. Pe de o parte, trebuie să reacționăm rapid. Sunt uh, de acord, trebuie să reacționăm foarte repede și în ultima criză am și făcut acest lucru, dar uh, pentru asta ne trebuie și mijloace. Mijloace cu care venim în propunerea noastră. Vom uh, consolida mijloacele de intervenție pe viitor. Pe de cealaltă parte, trebuie să avem și o rezervă pentru situațiile de criză. Și aici motivația este următoarea. Din fericire, nu uh, avem crize majore în fiecare an. Deci, în anii în care nu există crize, înseamnă că avem un surplus bugetar pe care trebuie să îl uh, folosim cumva, să-l, să-l uh, lăsăm separat pentru situațiile în care va trebui uh, să recurgem la el și atunci putem uh, aplica o procedură de urgență în care Parlamentul și Consiliul să ia hotărâri în calitate de colegiuitori. Și, în fine, câteva cuvinte despre problema reglementării pieței. Unii dintre deputați uh, s-au referit la cotele de zahăr și uh, la cotele de lapte, dar și la drepturile de plantare pentru vița de vie. Eu am să mă refer doar la cotele de zahăr acum. Noi uh, considerăm că acest uh, sector este suficient de competitiv și de puternic. Spre exemplu, am constatat că în anul în curs, Faptul că există cote înseamnă că, deși avem o producție de zahăr foarte bună, deci o producție foarte ridicată, totuși nu putem să exportăm uh, tot zahărul pe care îl avem în surplus. Asta din cauza că avem cote. Acesta e doar un exemplu prin care vreau să, mă semna- să vă semnalez că uneori cotele ne pot uh, da iluzia că aducem garanții suplimentare sectorului. În același timp, ele împiedică sectorul să participe pe piețele internaționale. Îl împiedică să se extindă pe piețele internaționale, iar zahărul este chiar în această situație. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul raportorului, domnului Donte. Mulțumesc, stimați colegi, pentru toate aceste intervenții care s-au uh, bazat pe dreptul la concurență principal. Așa, după cum uh, propune textul, trebuie să extindem problematica. Nu uh, încercăm doar să autorizăm producătorii să se organizeze în OP-uri sau în organizații interprofesionale. Trebuie să facem mai mult. În acest text, victima eliminărilor de prevederi uh, este practic una singură. Și dacă vrem uh, intervenții publice masive pe viitor, va trebui să permitem acestor filiere să se organizeze. Trebuie să precizăm limitele de acțiune. Și unii dintre dumneavoastră au dreptate când spun că nu este suficient să avem instrumente care să ne permită să rezolvăm criza după ce s-a produs. Nu, trebuie să anticipăm. Și ca să facem acest lucru, trebuie să permitem OP-urilor și OI-urilor să se înființeze. Mai devreme m-am referit la cote, în special la cotele de zahăr. Văd că toată lumea are cam aceeași părere. Eu uh, voi reține din consultările pe care le-am desfășurat că acest sector uh, încearcă să se îndepărteze de cote, să renunțe la ele, dar ne mai trebuie încă 3 sau 4 ani până să ajungem acolo. Va trebui să ținem cont însă și de cererea lor. Va trebui poate să amânăm până în 2018-2020 uh, momentul în care să eliminăm cotele pentru sfecla de zahăr. În ce privește drepturile de plantare, aici uh, am luat poziție publică cu privire la acest subiect. Eu am spus deja că uh, Vreau să introduc acest lucru în raport și în Parlament știu că această idee are un, a obținut un consens. Cât privește asigurările, sunt de acord cu unele dintre observațiile făcute. Trebuie să recunoaștem că americanii își sprijină foarte mult agricultorii prin această modalitate. Dacă intrăm în detaliile politicii americane actuale, vedem că ea conține unul dintre cele mai mari mijloace de sprijin pentru fermieri. Nu știu dacă ar trebui neapărat să-i copiem. Va trebui să purtăm între noi o dezbatere în săptămânile următoare și să ne definitivăm o poziție. Eu am nevoie de părerile dumneavoastră și pot să vă spun că, da, există și păreri critice cu privire la propunerea comisiei, dar pozițiile sunt încă mult prea numeroase. Toată lumea e de acord că propunerea comisiei nu vine cu propuneri suficient de bune în materie de intervenție. Eu vă sunt deschis uh, și aștept propuneri de instrumente alternative. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, astăzi am început o nouă etapă de discuții aprofundate pe baza acestor documente. Documente care vizează plățile și subvențiile directe, cât și organizarea pieței comune. Cred că trebuie să reflectăm la ce este mai important în toate aceste lucruri, plățile sau OCP. Trebuie să avem o viziune agricolă în Uniunea Europeană, atât cu, cu privire la producție, la ceea ce producem, cât și cu privire la structura fermelor. Avem exploatații mari, avem exploatații mici și sigur că uh, va trebui să oferim uh, o varietate de instrumente de sprijin. Mai trebuie să răspundem la încă o întrebare o întrebare pe care, de fapt, putem să o adresăm și fermierilor. Ce părere au ei despre schimbările demografice? Ce se va întâmpla în zonele rurale? Doamnelor și domnilor, astăzi aniversăm cea de-a 50-a al 50-lea an de politică agricolă comună și am registrat uh, foarte multe experiențe pe care trebuie să le analizăm. Vremurile se schimbă și factorii externi devin tot mai importanți. Pe baza experiențelor pe care le-am avut, putem trage o serie de concluzii importante. Și acum, în fine, vreau să mulțumesc raportorilor, reprezentanților comisiei și tuturor celor care au participat la discuția și întâlnirea de astăzi. Mâine ne revedem tot aici, de la 9 la 10 avem ședința coordonatorilor, iar de la 10 începem uh, reuniunea în ședință obișnuită. Dacă nu mai aveți întrebări, vă mulțumesc pentru participarea de astăzi și vă urez o seară plăcută. La revedere!